So, dear colleagues, ladies and gentlemen, we... Dragi colegi, domnilor și domnilor, reluăm lucrările reuniunii noastre. Noul comisar pentru Comerț, Phil Hogan, este alături de noi pentru prima dată în fața comisiei noastre pentru a discuta despre prioritățile politicii comerciale. În cadrul dialogului structurat dintre Parlamentul European și Comisie, se prevede în contextul viitorului acord între Comisie și Parlament. Avem o experiență continuă în ceea ce privește dialogul structurat. Sunt și exemple bune și exemple mai puțin bune, dar iată, astăzi avem ocazia să îl avem pe comisarul de resort alături de noi. Sigur, în acest dialog structurat e important să ne concentrăm pe strategia comercială pe viitorul acesteia din punctul de vedere al propunerilor legislative, din punctul de vedere al acordurilor comerciale, dar și în contextul discuțiilor cu societatea civilă și cu Parlamentul European, dincolo de aceste decizii și de aceste acorduri. Cunoaștem cu toții scrisoarea pe care, care a fost transmisă și așteptăm cu interes uh, evaluarea viitoarei strategii comerciale. O sarcină deloc ușoară, și vă dau cuvântul pentru a ne prezenta. Mulțumesc, domnule președinte, îmi face plăcere să mă întorc în fața dumneavoastră și îmi face plăcere că m-am întâlnit ieri cu grupul pentru dialog civil și iată deci că astăzi reuniunea de, de față vine în continuare a celei de ieri. Principala noastră preocupare este legată de prioritățile pentru programul de lucru 2020. Programul ca atare este în conformitate cu angajamentele pe care mi le-am asumat la audiere. Sper să vă demonstrez acum că se face progres și că mă achid de tema de casă pe care mi-ați trasat-o. Ne ocupăm deja uh, de o serie întreagă de domenii. Important este să înțelegem contextul general. Contextul este volatil, după cum știm, sunt multe incertitudini și e necesar să se, să se ofere stabilitate și previzibilitate pentru comerț. Vrem să ne susținem în continuare respectarea regulilor pentru multilateralism și să ne uh, atingem obiectivele asumate în cadrul pactului ecologic. Asta își propune Comisia. Nu o să vă prezint toate elementele programului de lucru, dar sunt câteva elemente legate de politica comercială pe care aș dori să le menționez. Să salvăm mai întâi de toate Organizația Mondială a Comerțului. Și apoi, o inițiativă majoră cu privire la reforma OMC. Știu că și dumneavoastră în comisie aveți în plan discuții în legătură cu ce anume trebuie făcut. La conferința ministerială OMC, care va avea loc în luna iunie, aș dori să abordăm o serie întreagă de lucruri și o să vă prezint câteva idei personale în legătură cu modul în care ar trebui să arate această reformă. Cred că trebuie să prindem momentul, să nu ratăm momentul la această conferință din iunie. Din iunie. Am lucrat, după cum știți, cu țările care au aceleași valori cu noi și la Davos. pentru a aduce acest subiect uh, pe, mm, printre prioritățile aflate pe ordinea de zi a țărilor membre ale OMC. Și Uniunea Europeană își va asuma un rol de lider în acest domeniu. Sunt convins că vom putea să transmitem uh, colegilor de la Geneva țărilor partenere uh, o serie întreagă de idei și să vedem cum reacționează. Apoi, la conferință, e important să venim cu propuneri concrete pe care să ne putem baza și să construim. Nu să fie doar niște schimbări cosmetice. Nu va fi suficient doar să facem mici ajustări pe aici, pe acolo. E nevoie de o reformă structurală, profundă. Va trebui de asemenea să găsim un echilibru nou între drepturi și obligații în cadrul acestei organizații. Pentru asta trebuie actualizate regulile care s-au dovedit ineficiente și eventual să se creeze și reguli noi. Problema la OMC o reprezintă subvențiile industriale și transferul de tehnologie. Trebuie să facem progrese în, acest domeni, în aceste domenii ca și în alte domenii, cum ar fi flexibilizarea sistemului prin utilizarea acordurilor multilaterale, problema dezvoltării și a durabilității și altele asemenea. Important e ca toate aceste probleme să poată reflecta momentul acesta de avânt în reformarea organizației. Apoi reforma privind subvențiile. Avem o carte albă despre cum să ne ocupăm de această problemă pe piața internă, pe care o avem în pregătire și o vom publica până la vară. E important, de asemenea, să asigurăm condiții egale și să ne pregătim pentru procesul care va demara în 2021. Ne uh, echipăm pentru a face față unui uh, mediu comercial mai dur. Trebuie să fim pregătiți și să profităm de oportunități. Acestea sunt deci cele două priorități majore, dar sigur că sunt multe alte domenii suplimentare pe care le avem în, vide- în vedere pentru 2020 și mai târziu. Relațiile cu țările partenere cheie, de exemplu. Statele Unite. Doamna președinte van der Leyen vrea să se angajeze cu administrația americană într-un dialog cât mai constructiv și uh, a existat un dialog uh, între doamna președinte von der Leyen și domnul președinte Trump la Davos. La, eu am fost la Washington de două ori în ultimele două săptămâni în încercarea de a restarta o agendă pozitivă, depășind provocările și bilateral și la nivel internațional, și, să ne, și pentru a promova discuțiile în cadrul mandatelor care există și pe teme legate de agricultură și pe alte teme. Și vom vedea cum evoluează lucrurile, încercând în săptămânile următoare să punem la punct un pachet de măsuri care să funcționeze în cadrul actualului mandat și care să ne permită să progresăm în relațiile noastre. O altă problemă o reprezintă dezvoltarea într-un mod mai diferențiat și nuanțat a relației cu China ne propuseserăm să avem o întâlnire în martie la Beijing, nu știu dacă va mai avea loc, va mai avea loc sau nu în contextul de față, dar trebuie să ne asigurăm că garantăm uh, interesele Uniunii Europene și că asigurăm condiții echitabile de concurență cu China pe piața, pe piața noastră, dar și pe alte piețe. Acordurile cu Singapore, Japonia și Vietnam în special sunt deosebit de importante în acest context. Aș vrea să mulțumesc Parlamentului pentru că și-a exprimat acordul pentru acordul cu Vietnamul în zilele trecute. În același timp, Uniunea Europeană trebuie să continue să contribuie și la alte domenii de politică, în special în climă. În ceea ce privește clima, instrumentele de politică comercială trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor climatice, facilitând producția și uh, producția ecologică și acest, acest lucru trebuie să se regăsească în toate textele acordurilor uh, comerciale pe viitor și, de asemenea, trebuie să ne folosim de toate instrumentele comerciale care ne stau în acest, la dispoziție în acest context. De asemenea, mecanismul de ajustare a emisiilor de carbon este un instrument de care trebuie să ne folosim. Pârghiile care ne stau la dispoziție, de asemenea. Uh, Dezvoltarea durabilă, politica comercială, în special acordurile noastre, trebuie să respecte standarde la nivel multilateral și nu numai când vorbim despre drepturile omului, drepturile muncii și așa mai departe, ci chiar mai mult decât atât. Politica industrială, Comisia va publica unele propuneri în ce privește politica comercială în următoarele săptămâni. Discutăm despre legăturile între securitate, comerț și alte domenii Și în acest context trebuie să susținem multilateralismul, mediul, câștigurile reciproce, deschiderea. Astea sunt valorile pe care le susținem de obicei. Apoi încă o chestiune care se leagă de instrumentele de achiziții publice internaționale. Rămânem, desigur, deschiși pe piața noastră internă, dar e nevoie să obținem reciprocitate. Altfel nu se poate, deci trebuie să ne garantăm și să ne securizăm frontierele din acest punct de vedere. Trebuie să utilizăm în mod optim instrumentele de apărare. Avem regulamente care sunt în curs de aplicare, după cum știți, și reflectăm la eventuale alte noi instrumente, dacă va fi necesar, mai ales în contextul relațiilor cu China și acum și în contextul noilor relații cu, cu Regatul Unit. Pentru, am deschis uh, posibilitatea de a uh, candida pentru postul de uh, ofițer, de, de funcționar, înalt funcționar uh, în domeniul comercial, în care se va ocupa în mandatul său de eliminarea barierelor comerciale și de respectarea angajamentelor climatice și de mediu în relațiile comerciale. Avem un directorat uh, în cadrul Direcției Generale pentru um, instrumentele comerciale și va fi și punctul este și punctul uh, în care se, punctul de intrare la care se, va, se vor putea depune plângerile. Despre toate aceste lucruri vom vorbi săptămâna, săptămânile care vin și eventual vom putea discuta mai mult despre acest subiect. Chiar sunt interesat de reacțiile dumneavoastră la documentul nostru. E important să E important să ne construim relația pe o deschidere reciprocă, pe mai multă transparență în materie de politică comercială și nu numai, și colaborez foarte bine cu doamna comisar uh, Malmström. Uh, vom crește numărul de documente disponibile online, uh, acestea devenind publice în toate etapele negocierilor. Asta a dus la crearea de încredere în mai bună măsură și la atragerea oamenilor care să susțină planurile noastre, vreau să continui cu acest uh, tip de abordare și ieri am venit cu câteva noi inițiative. Comisia va publica decizii la solicitarea statelor membre de a deschide și încheia negocieri cu privire la acorduri de uh, investiții bilaterale cu țările terțe, voi propune de asemenea colegiului să se publice și alte documente, recomandări de, viitor, de viitoare negocieri de acorduri care să conțină dispoziții comerciale substanțiale. Am publicat deja recomandările pentru direcția de negociere, direcțiile de negociere pentru anumite acorduri, dar uh, e important să creăm o practică în acest sens. Și este important să Uh, de, sporim uh, deschiderea și transparența instrumentelor de apărare comercială. Ori de câte ori există uh, probleme, există documente care se pot publica în contextul uh, transparenței, ori de câte ori nu suntem ținuți de confidențialitate, suntem gata să publicăm documentele, să devină disponibile uh, pentru a ne... Sigur că trebuie să ne apărăm împotriva concurenței neloiale. This is why I will support initiatives under the transparency regulation. So... Așadar, acestea sunt cele câteva idei pe care le anunțasem anterior, însă cred că transparența nu este suficientă, trebuie să deschidem o discuție chiar cu oamenii. Recentul Eurobarometru arată că sprijin, există sprijin pentru uh, pentru politica noastră comercială, dar că totuși oamenii mai au temeri și semne de întrebare și deci trebuie să continuăm să purtăm un dialog cu ei, să le oferim răspunsuri și apreciez uh, angajamentul Parlamentului European în acest sens. Am văzut uh, tot felul de filmulețe, de mărturii din partea Parlamentului European publicate, care cred că demonstrează valoarea politicii noastre comerciale. Așa că, domnule președinte, asta am vrut să vă prezint și acum vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Perfect, Commissioner. Commissioner, um, on transparency, some additional good news. Thanks a lot for that. Vă mulțumim, domnule comisar, pentru informațiile foarte interesante. Într-adevăr, transparența e deosebit de importantă, astfel încât să avem un sprijin pentru politicile comerciale. În primul rând, voi da cuvântul grupurilor politice pentru patru minute fiecare. PPE-ul e primul domnul Warborn. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Hogan, că sunteți alături de noi astăzi. Întrebările mele au de a face cu OMC-ul și negocierile privind comerțul electronic. Ați putea să ne spuneți ce s-a întâmplat la runda de negocieri de săptămâna trecută, ce pro- progrese s-au înregistrat, ce face Comisia acum și cum vă utilizați timpul până la conferința ministerială care urmează pe acest subiect? Și poate ați putea să ne spuneți câte ceva și despre următorul fapt. Rezultatul de săptămâna trecută poate să ne dea vreo indicație cu privire la ce se va întâmpla în următoarea rundă de negocieri. Acolo lucrurile vor fi ceva mai dificile pe fluxurile de date și cibersecuritate. Cam pe același subiect, Considerați că există vreo paralelă între actul legislativ privind serviciile digitale și negocierile OMC cu privire la comerțul electronic? Cum colaborați cu ceilalți comisari? Și mă voi opri aici. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult din partea S&D, Kathleen van Brent. Mulțumesc, vă mulțumesc, domnule comisar, că vă aflați alături de noi. E deosebit de important să avem un asemenea schimb de opinii cu prioritățile dumneavoastră și prioritățile Comisiei INTA. Ce aș dori eu să subliniez? punerea în aplicare, un posibil consimțământ și un nou posibil acord de investiții și comercial. Pare mult, dar e important. Săptămâna trecută discutam în Olanda despre aprobarea CETA. Dumneavoastră ați scris o scrisoare lungă guvernului și Parlamentului olandez. Două chestiuni m-au marcat și sunt foarte importante pentru viitor. Ambele uh, sunt în miezul dezbaterii. În primul rând, tot ceea ce are de-a face cu protecția investițiilor. Să trecem de la STS la ICS, ceea ce s-a întâmplat în cazul CETA. În dezbaterea din țările de jos, dar și în multe, multe alte state membre, putem să constatăm că persistă multe îngrijorări. Îngrijorări. Cum va funcționa? acest instrument. În scrisoarea dumneavoastră și e foarte interesant, ne spuneți că ar trebui să existe curți independente și proceduri transparente care să fie accesibile societății civile. Acest lucru m-a marcat. Cred că e deosebit de important și m-aș bucura foarte mult dacă ne-ați putea spune mai multe. Cred că e important și pentru viitor. Apoi normele noastre, tot ce ține de carnea de vită, carnea cu hormoni, A fost un subiect discutat și în ziare săptămânile acestea și apoi pesticidele și cum pesticidele, deși interzise sau parțial interzise în Uniunea Europeană, prin relațiile pe care le avem cu restul lumii, intră pe piețele noastre și nu sunt respectate standardele. La fel și tot ce ține de mediu. Și aici în scrisoare puneți, spuneți ceva important. Cât de important e ca capitolele de comerț și dezvoltare durabile să fie mai ușor de pus în aplicare și bazate pe sancțiuni. Cred că e timpul să o luăm într-o asemenea direcție, pentru că dacă nu, va fi foarte dificil pentru toate viitoarele acorduri de liber schimb. În scrisoarea dumneavoastră, dați dovadă de deschidere aici. Ne spuneți, haideți să vedem cum putem să punem în aplicare capitolele comerț și dezvoltare durabilă. Cred că trebuie să începem această dezbatere în acest an. Capitolul Comerț și dezvoltare durabilă, cum să poate fi mai bine pus în aplicare și bazat pe sancțiuni. Mulțumesc! Din partea Renew, Karin Karlsburg. Mulțumesc! Tocmai am semnat acordul cu Vietnam, cu majoritate în Parlament. Eu cred că uh, a fost o declarație foarte clară pentru comerț liber și pentru comerț durabil. Ne bucură acest fapt. Cred că am reușit să obținem angajamente foarte bune și în același timp majoritatea pe care am câștigat-o ne arată că suntem credibili, un actor global în comerț. Acum ne așteaptă un volum important de muncă. Trebuie să ne ocupăm de monitorizarea acordului. Întrebarea mea e cum vedeți rolul noului ofițer șef pentru punere în aplicare? A doua întrebare are de-a face cu China. Recent, ambasadorul chinez în Suedia a amenințat cu faptul că ar putea China să impună restricții comerciale Suediei. Amenințarea a venit după ce ministrul nostru al culturii a oferit un premiu unui, uh, un editor, un, unui editor suedez care este reținut în China fără să fie judecat de patru ani Cred că e foarte bizar din perspectivă juridică să se facă așa ceva. Aș dori să știu ce credeți dumneavoastră, care este opinia dumneavoastră, cum putem să ne bazăm pe Uniunea Europeană când ne confruntăm cu asemenea amenințări în lumea globalizată de astăzi. Bineînțeles că e ceva inacceptabil. A treia mea întrebare e una foarte interesantă legată de pactul ecologic și anume de mecanismul de ajustare a prețului carbonului la frontieră. Cred că abia am început discuțiile în legătură cu această nouă metodă de luptă împotriva schimbărilor climatice. Aș dori să știu dacă ați, de, ați avut deja ocazia să discutați cu alte țări, cu alte regiuni, dacă Cunoașteți alte inițiative existente la nivel global. Există țări care lucrează cu aceleași idei, Canada, de exemplu, sau putem să cooperăm cu alții, putem să găsim parteneri în domeniu, cum să putem lupta împreună la nivel global împotriva schimbărilor climatice. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult din partea IDE. Acum Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, spune domnul Juven și cred că e mai bine să vorbesc în franceză de această dată. Aș avea două întrebări. Una e și generală și personală. O întrebare pentru domnul comisar. Nu vă e frică că vă veți regăsi foarte singur? Recent am discutat cu puterile asiatice și am făcut și un mic calcul. Două treimi de PIB-ul mondial și 80% din populația mondială, toate, toate această bogăție aparține țărilor care au o dimensiune națională importantă și își avansează interesele naționale. Nu spun că sunt niște puteri protecționiste, ci sunt realiști în ceea ce privește interesul lor național. Și mulți dintre ei nu prea sunt interesați de multilateralism și reînvigorarea acestuia. Peste tot, în Europa acum, populațiile nu prea sunt pentru noi acorduri de liber schimb peste tot în Europa și cred că și epidemia chineză acum are influențe, influențe și economice. Există aceste riscuri sanitare, riscuri de mediu, așa că ce putem noi să facem? Să ne mutăm activitățile pe teritoriile noastre și în interesul națiunilor noastre. Așa că, repet, întrebarea mea, nu vă simțiți puțin singur? Cine sunt aliații dumneavoastră pentru reforma OMC, pentru noi baze acolo și pentru ca acordurile multilaterale să funcționeze? Și mai am o întrebare de ordin operațional. Am aflat de curând că directorul unui, unei mare companii aeriene va participa la un eveniment important în Franța, va discuta acolo cu cei afectați de taxele și sancțiunile americane. Eu cred că sunt niște calcule bine făcute de administrația americană. Vor să divizeze statele europene, să îi atâțe pe unii împotriva altora. Intervin aceste sectoare în agricultură, în sectorul aviației și aici ne fac să ne luptăm unii cu ceilalți la ce vă gândiți dumneavoastră, la ce fel de strategie vă gândiți astfel încât să nu mai existe aceste diviziuni interne între națiunile europene și să luptăm unii împotriva celorlalți. Mulțumim din partea verzilor Heidi Hautala. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Cred că ne-ați dat vești bune cu privire la transparență și mă bucur să aud că veți continua și veți consolida politicile predecesorului dumneavoastră, care era deschis pentru extinderea mandatelor de negociere, pentru publicarea lor, ca să știe toată lumea ce negociem. Uh, pe mine mă cam frapează o inițiativă pilot a Comisiei Europene, Pactul Ecologic. Are un rol foarte slab pe dimensiunea externă, după părerea mea, și un rol modest în politica comercială. Dumneavoastră și serviciile dumneavoastră, v-ați gândit cum putem să facem astfel încât politica noastră comercială să se alinieze acordului de la Paris și cerințelor acestuia? Vă veți asigura că pe viitor vom avea rezultate negociate cu alte țări și regiuni în care acordul de la Paris este obligatoriu pentru ambele părți. Și aș dori să vă întreb câte ceva în legătură cu comunicarea privind strategia industrială a Uniunii Europene. Se regăsește în programul de lucru al Comisiei. Această comunicare când va conține ea și aspecte care țin de politica comercială a Uniunii Europene. Credeți că ar fi și aceasta o ocazie astfel încât strategia industrială să fie legată de pactul ecologic european în dimensiunea de comerț internațional? Cred că ar fi o ocazie foarte bună pentru a asigura durabilitatea, pentru intensitatea energetică, pentru alte astfel de subiecte. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult din partea ECR acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentare. Suntem de acord cu ambițiile pe care le aveți pentru un comerț liber și echitabil, mai ales în aceste vremuri nesigure, instabile sunt de acord cu dumneavoastră că avem nevoie de comerț bazat pe reguli. Prima prioritate este să salvăm multilateralismul, să salvăm OMC-ul. Și iată și prima mea întrebare. Eu regret măsurile unilaterale luate de SUA. Cu toate acestea, cred că au niște puncte valide în ceea ce privește costul procedurilor, apoi în ceea ce con- consideră ei că e asupra solicitarea judecătorilor, rezultate a, a faptului că, rezultatul faptului că regulile nu sunt adaptate vremurilor noastre, comerțul electronic, regulile pentru mediu și așa mai departe. Ce credeți dumneavoastră? Vom putea să ajungem la un acord astfel încât să putem să salvăm această organizație mondială și să nu mai căutăm tot felul de ocolișuri, să găsim o cale de ieșire. Cred că e deosebit de important să ajungem la acorduri cu SUA, cu China și cu India. Cred că acestea sunt prioritățile. Care sunt planurile dumneavoastră concrete? Că despre China, cred că ar trebui să spunem foarte clar că trebuie să existe echitate, că trebuie să existe reciprocitate, uh, că trebuie să lucrăm asupra transferului de tehnologie, trebuie ca acesta să nu mai aibă loc, trebuie să fie oprit ajutorul statal, astfel încât să asigurăm acest teren echitabil. La India am ținut cont de cuvintele dumneavoastră sceptice. Credeți că e posibil să ajungem la un acord, chiar dacă un acord limitat pentru comerț liber sau măcar un acord de investiția, de protecția investițiilor. India are un acord cu 22 de state membre din Uniunea Europeană, așa că nu mai există o protecție a investițiilor, așa că oare nu ar fi posibil să încercăm să ajungem la un acord de protejare a investițiilor? Eu cred în regimul de control la import, în SCI. În acordul cu Vietnam ne-am exprimat anumite intenții, dar la să ne gândim și la Canada. Poate că acest regim de control la import poate să fie extrapolat. Credeți că e posibil să atingem un asemenea obiectiv? Judecători independenți există, cod de conduită, mai bun acces pentru IMM-uri. Nu ar trebui să ajungem la curțile locale, pentru că în anumite state e o problemă. Uh, să avem o perspectivă pe termen lung, astfel încât să avem uh, un sistem multilateral. Și acum din partea GUE, Helmut Scholz. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru exprimarea clară cu privire la transparență. Vă asigur că grupul meu vă va sprijini pe parcursul consultărilor și discuțiilor cu cetățenii pe politicile comerciale, ca oamenii să înțeleagă ce fel de negocieri purtăm. Comerțul trebuie să intre în secolul 21 și ajung la prima mea întrebare. SUA Media raportează faptul că ați făcut un compromis cu SUA, că se vor aboli anumite bariere pe produse agricole dinainte, ca să avem un acord cu zero, zero bariere pentru pescuit. Există o listă cu bariere de reglementare, obstacole în reglementare. Puteți confirma acest fapt e acoperit de mandatul dumneavoastră uh, în ce direcție merg negocierile acestea? Știm că starea de fapt e una importantă. Pe aluminiu, mașini, avioane, acolo există tarifuri adiționale. China, așa cum au mai spus și alți colegi, o menționez și eu, da, e o provocare pentru noi. Nu cred că reciprocitatea e singurul criteriu pentru relațiile comerciale cu China. Vorbim de 1,4 milioane de oameni care consumă, care intră în această relație comercială. Ce înseamnă toate acestea pentru planeta noastră și acest principiu al reciprocității? Vă așteptați într-adevăr la un acord politic în ceea ce privește investițiile și accesul la piață, ceea ce s-a discutat la Leipzig în vară. Și apoi standardele OIM în comparație cu acordul de la acordul cu Vietnamul. Facem față provocărilor legate de durabilitate, dezvoltare durabilă, și cele 17 ODD-uri, care să fie o referință și pentru politicile economice, pentru realitățile economice din statele noastre și relația cu statele terțe. Toate acestea ar trebui să se traducă și în politica comercială să cadă accentul mai mult pe economia circulară, includerea capitolului de comerț și durabilitate acesta trebuie să fie consolidat. Ce putem face și ce putem consolida prin cooperare cu statele terțe? Ce vor însemna toate acestea și pentru viitorul comerț cel digital? Și mă voi opri aici. Mulțumesc, vă mulțumim și domnule comisar, o întrebare și din partea mea pentru a încheia prima rundă a discuțiilor. Punctul 3 din tema dumneavoastră de casă due diligence în lanțul de aprovizionare. Vom avea în curând un raport legislativ în Parlamentul European și în Consiliu există discuții cu privire la un sprijin legislativ pentru legislație de due diligence. Aveți idei în ceea ce privește acest aspect în lanțurile de aprovizionare? Aveți cuvântul. Um, on... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În ceea ce privește uh, comerțul uh, electronic, m-a întrebat domnul Walburn ce progrese facem. Uh, Comisia și-a publicat noua strategie privind datele, care ne va ajuta stabilindu-ne, să ne stabilim poziția în privința comerțului electronic la OMC. Înțelegem că UE dorește să fie suverană în aceste chestiuni, dar trebuie să recunoaștem că fluxurile de date trebuie să respecte uh, uh, datele personale și securitatea, dar și uh, faptul că granițele naționale nu există când e vorba de date. Suntem privilegiați în uh, Uniunea Europeană, pentru că foarte multe date industriale nu au fost încă colectate. Acest uh, lucru oferă multe, o, ocazia de a crea multe lucruri de, lucruri de muncă și sunt multe ocazii și pentru companiile europene. Uh, sunt multe propuneri uh, în sensul facilitării tranzacțiilor uh, pe internet, garanțiile legale în ceea ce privește contractele electronice și semnăturile electronice, uh, reguli menite să crească încrederea consumatorului pe internet, pentru că dacă nu există încredere în protecția datorilor private și securitatea, avem automat probleme. Nu sunt de acord cu ce a spus domnul Facebook recent în acest, în acest sens. Nu cred că Facebook ține cont uh, de îngrijorările Uniunii Europene în ceea ce privește respectarea datelor personale și securității. În ceea ce privește uh, interzicerea anumitor uh, transmisii digitale, um, e vorba de muzică și chestiuni um, digitale, de asemenea transferul de, de cod. Acestea sunt doar câteva exemple care arată care sunt obiectivele noastre. Facem progrese în aceste negocieri. Statele Unite lucrează uh, alături de noi. Nu se întâmplă în multe domenii, dar în acest domeniu gândim la fel, vrem să avem condiții egale, încrederea consumatorului și vrem să ne asigurăm că Uniunea Europeană nu are de suferit din cauza localizării datelor, pentru că sunt uh, negocieri serioase pe care le vom purta în viitor la apropiat cu Regatul Unit și aceasta va deveni o problemă. Toate aceste chestiuni uh, luate în calcul, suntem mulțumiți de cum merg lucrurile. Nu vom termina până la sfârșitul lui iunie, dar vom avea un text consolidat în, în privința comerțului electronic. Dacă vom atinge acest obiectiv, uh, vom fi făcut progrese semnificative. Și până la sfârșitul anului ne așteptăm și la un un fel de proiect de acord. În documentele publicate astăzi um, vor sta la baza legii serviciilor digitale care va fi publicat până la sfârșitul anului, așa a spus domnul Breton, care uh, va fi strâns legat de negocierile comerciale um, pentru comerțul electronic și uh, va depinde uh, ritmul acestora de această lege. Kathleen, am luat legătura cu autoritățile olandeze și am încercat uh, să văd uh, care este situația. Poate că oamenii au fost foarte dezinformați, nu a, nu a trebuit să schimbăm, uh, să propunem nicio schimbare, doar am clarificat anumite chestiuni. Unii oameni citesc acordurile până la ultima literă, alții nu. Unul ni se cer clarificări și ne bucurăm să le furnizăm. Nu vreau să fac speculații în ceea ce privește rezultatul uh, final de săptămâna viitoare, dar uh, eu uh, sunt mulțumit de ce s-a întâmplat săptămâna aceasta. Existau așteptări ca Olanda să aibă dificultăți în a vota pentru, dar s-a votat și s-a aprobat cu diferență de trei voturi, strâns, dar oricum așa este totul în Olanda, totul e la limită, la mustață. Uh, și eu mă bucur foarte mult că s-a întâmplat așa, pentru că țările de jos au fost întotdeauna un uh, mare susținător al uh, comerțului internațional și în ceea ce vește exporturile reprezintă al doilea jucător din lume. Deci cred că creează 168 uh, de miliarde de bunuri au fost vândute în 2017 țările de jos sunt unul dintre uh, principalii jucători în uh, comerț și în comerțul uh, durabil. În ceea ce privește sistemul canadian, sistemul jurisdicțional în materie de investiții, Deocamdată testăm uh, sistemul nostru ca să vedem cum uh, poate să funcționeze. În săptămânile următoare ne vom întâlni cu autoritățile canadiene pentru a stabili detaliile sistemului. Eu vreau să implic în discuții societatea civilă și să mă asigur că și ea este angajată în aceste chestiuni. Deci sunt de acord cu uh, poziția dumneavoastră cu principiile ei. În ceea ce uh, privește pesticidele și statele terțe, noi luăm foarte în serios această problemă, însă fie ne bazăm pe știință, fie nu. Uh, eu mă bazez pe știință. Unul știu că nu toată lumea este așa, uh, sau mă găsit și alte păreri chiar și în acest parlament, dar trebuie să găsim alternativele corecte dacă vrem să interzicem anumite proiecte, uh, fie pe baza științei sau pe alte criterii. Uh, cred că comisarul Chiriachides și strategia de la fermă la furculiță vor juca de asemenea uh, un rol important în ceea ce privește propunerea pe care o va face comisia până la sfârșitul martie. Însă siguranța consumatorului va fi întotdeauna un uh, principiu călăuzitor uh, în ceea ce privește pesticidele. Ne vom baza pe știință. Într-o negociere am ajuns chiar și mai departe, mai precis în ceea ce privește producția de ouă. În acordul cu Mercosur am cerut clarificarea și verificarea din, de către Mercosur modul în care se produce uh, pro, acest produs și uh, în viitor uh, Uh, vom face acest lucru și în privința altor uh, produse. Nu vreau să anticipez și vă spune doamna Chiriachides în această privință, dar oricum uh, în Europa alimentele fie au limitele legale de pesticide, fie nu au pesticide deloc, iar strategia de la fermă la furculiță va stabili dacă ne vom, vom fi sau nu mai ambițioși. Cred că toată lumea vrea să fie câteva de ambițios. În ceea ce privește sancțiunile, Ehm, și comerțul și dezvoltarea durabilă, cred că nimeni nu are uh, nimic împotriva sancțiunilor. Dacă ehm, introducem totuși condiții pe care părțile terțe nu le pot uh, aproba, atunci nu vom avea niciun acord. De dumneavoastră ține, decideți ce se va face, dar dacă ne gândim la principiul precauției, uh, acordul de la Paris, sancțiunile, vom plăti pe altă parte. Dar, desigur, sunt pentru menținerea nivelului de ambiție din uh, capitolul referitor la comerțul și dezvoltarea durabilă. Um, în documente pe care uh, le vom uh, publica în curând, vom spune care sunt măsurile pe care dorim să le luăm. IMM-urile uh, se bucură doar de 35% de beneficiile oricărui acord de liber schimb. Este un procent mult prea scăzut. Cum putem obține mai multe informații și instrumente utile care să ajute IMM-urile, care reprezintă 80% din uh, economia Europei, sunt uh, dispus să găsim uh, oportunități pentru a sprijini mai mult IMM-urile și uh, faptul că va exista un uh, ofițer de aplicare executiv în domeniul comerțului și tot personalul aferent va ajuta acest lucru. Toate statele membre sunt interesate. Nu știam că Suedia se simte amenințată de China. Poate că îmi dați uh, detalii. Eu nu cunosc problema pe care o menționați. Uh, nu o cunosc în detaliu, dar dacă mă oferiți aceste detalii, uh, am să am să <laughs> um, urmăresc subiectul. În ceea ce privește mecanismul de ajustare al tarifelor la frontieră, ca să evit cuvântul uh, impozit sau taxă. Uh, comisarul Gentiloni uh, nu se grăbește pentru a se asigura că în 2020 face valorile corecte. Nu mă aștept să avem o propunere până la jumătatea anului viitor. Nu știm exact ce va presupune acest mecanism dar trebuie să ne asigurăm că emisiile se plătesc și uh, pactul ecologic uh, a ajutat foarte mult în ceea ce privește impactul acestui mecanism. Vom vedea dacă sistemul uh, comerțului cu emisii se um, extinde și în alte sectoare sau nu. Dar domnul Gentiloni a comandat o evaluare de impact și sunt sigur că dacă îl invitați, poate veni în fața comisiei dumneavoastră pentru a vă oferi ultimele informații. În calitate de comisar pentru comerț nu mă simt prea singur. Avem uh, acorduri cu 70 de țări, uh, cam 131. Uh, încercăm să um, prevaleze substanța și nu viteza, dar oricum um, Vrem să ne asigurăm că nu sunt puse într-o poziție dezavantajată companiile europene. Și, desigur, cum se spune peste tot, condiții egale, level playing field, care trebuie să se aplice tuturor, din Statele Unite până la China. Vrem să avem condiții egale, indiferent dacă e vorba de subvenții industriale, dacă e vorba de mediu, dacă e vorba de drepturile lucrătorilor, de standarde alimentare sau orice altceva. Eu am mulți uh, susținători la OMC. Vă veți bucura să auziți acest lucru. 16 uh, țări, țări membre au uh, s-au înscris la sistemul de arbitraj pe care vrem să-l folosim pe viitor, pentru că am văzut că organismul de apel a eșuat. La Geneva eu voi participa pe 18 martie la o reuniune a grupului Actorwell și voi fi la OCD în mai și vom vedea dacă putem face progrese până în iunie. În ceea ce privește tarifele Statelor Unite uh, care afectează Airbus, Airbus, după cum știți, este o companie uh, franceză care are companii satelit în uh, alte state membre. 22 de state membre sunt, prin urmare, afectate de aceste tarife, pentru că am pierdut această rundă de negociere la OMC. Din cauza cazului Airbus avem acest conflict cu Statele Unite, dar am încercat în ultima două săptămâni când am fost în Statele Unite să negociez. Eu uh, mă aștept să câștigăm cazul Boeing la OMC, dar uh, prietenii noștri din Statele Unite nu se așteaptă să impunem noi aceleași secțiuni la Boeing uh, cum au făcut ei cu Airbus. Cred că ei nu au înțeles prea bine situația, dar până în iunie când se ia decizia, eu aș fi vrut să avem un rezultat negociat pentru Airbus și pentru Boeing și să ambele părți să negocieze și să reducă sau să elimine uh, tarifele. Uh, Uh, vinerea trecută, presa aștepta cu mult interes uh, creșterea fulminantă a tarifelor și adăugarea mai multor produse la listă. Acest lucru nu s-a întâmplat și este salutar această evoluție. Și uh, mă bucur că Statele Unite sunt dispuși, așa cum au arătat, să, se, să discute cu noi. Sper că nu sunt naiv dar, uh, sincer, voi uh, face tot uh, posibilul și eu cred că aceasta este cea mai bună oportunitate pe care am avut-o până acum de a face, de a rezolva problema tarifelor impuse la vin în Franța și în alte părți. Tarifele crescute la vinurile din Franța au avut ca rezultat o creștere mare a importurilor înainte de intrarea în vigoare a, a tarifelor. Uh, în uh, octombrie și noiembrie, uh, în, în, în noiembrie și decembrie a scăzut nivelul de exporturi după ce crescuse în septembrie și octombrie. În general, eu am cifrele. Cifrele în general înseamnă 1% pentru 2019 în general. Deci pentru anul 2019 în general uh, au crescut cu 1% nivelul de export din partea Franței, deși Franța spune că nivelul de exporturi a scăzut. În ceea ce privește pactul ecologic și acordul la Paris, în toate viitoarele acorduri comerciale va, va trebui inclus acordul climatic de la Paris, așa am stabilit. Dar în uh, comerț trebuie să ținem cont, ca și ceilalți comisari cu alte portofolii, trebuie să ținem cont de pactul ecologic. Totul va trebui să respecte principiile de acolo. Eh, cred că, domnule Bruja, am eh, menționat că suntem un, un sistem multilateral cu, eh, bazat pe reguli. Am vrea să ni se alăture Statele Unite la masa de discuție. Poate că o vor face, dar recent au tot arătat care e problema cu organismul de apel. Noi am studiat documentul care a fost publicat marțea trecută. Eu sunt de acord cu multe dintre ideile menționate de Statele Unite, că vor o organizație mai eficientă, Uh, să avem uh, consens între 164 de țări e foarte dificil, uh, dar noi suntem deschiși la propuneri. L-am întâlnit pe Ministerul Afacerilor Externe din India. Nu mă aștept pe termen scurt să putem face un acord de liber schimb cu ei, am uh, suspendat uh, negocierile în 2013 din motive întemeiate și nu, nu s-a schimbat nimic, nu cred că le vom redeschide, dar putem uh, discuta un acord de protejare investițiilor dacă vin cu propunere, deja că ne dau motive bune să ne mobilizăm. Așa cum am spus și domnei Kathleen Van Bremt, Sistemul jurisdicțional în materie de investiții este uh, unul foarte interesant și suntem pregătiți să-l facem să funcționeze. Domnule Schulz, noi ne respectăm uh, mandatele existente, nu trebuie să credeți chiar tot ce citiți în ziare în ceea ce privește intențiile noastre. Când vă spun că respectăm mandatul actual, îngustăm uh, micșorăm numărul de posibilități care ni se oferă pentru a, încorda, a, a încheia un acord. Cunoaștem uh, cu toții uh, cerințele repetate ale Statelor Unite, dar nu vom fi de acord cu schimbări de reguli care să ne, duc, ne reducă standardele de mediu sau alimentare. Deci avem un mandat limitat și în cadrul lui lucrăm cu Statele Unite. Dacă avem uh, un acord uh, până la Leipzig uh, în septembrie cu chinezii, nu știu. S-au anulat foarte multe reuniuni din cauza coronavirusului. Ca să avem un acord în septembrie până la Leipzig, ar trebui să avem un acord încheiat până în iulie. Nu cred că e posibil acum, dar facem progrese cu chinezii. Uh, Uh, mai ales uh, subvenții industriale și transferul forțat de tehnologie sunt chestiuni care rămân deschise. Nu vreau să spun că nu facem progrese, am făcut uh, progrese în privința accesului la piață și în alte domenii. Desigur, ne-ar plăcea să putem integra și obiectivele de dezvoltare durabilă în Pactul Verde și politica comercială. Vom face tot posibilul să facem acest lucru cu partenerii terți. Am fost întrebat de președinte despre due diligence. Comisia a spus că sustenabilitatea trebuie să facă parte din uh, guvernanța cooperativă În ceea ce privește cerințele de due diligence în lanțul de aprovizionare, uh, este un studiu care va fi uh, publicat în următoarele două săptămâni și în ceea ce privește uh, responsabilitățile directorului, este al doilea studiu care va fi publicat în 2020, în cursul acestui an. Uh, bun, pentru a doua rundă am 19 solicitări de intervenție, ceea ce înseamnă că uh, vă acord câte un minut și jumătate, nu mai mult. Scurt și la obiect. Inma Rodriguez Pinier. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru intervenție și pentru uh, expozeul dumneavoastră foarte clare. Uh, am câteva întrebări. V-ați referit la coordonarea necesară între politica comercială și cea industrială. Aș vrea să știu care va fi această coordonare și în ce măsură se vor putea consolida una pe alta aceste politici uh, sau ambele politici pentru a ne putea crește competitivitatea economiei europene. În ceea ce privește agricultura, uh, este un uh, subiect pe care comisarul îl cunoaște foarte bine. Una dintre plângerile uh, care se fac uh, este lipsa de reciprocitate cu state terțe care nu respectă aceleași cerințe în domeniul fitosanitar. Um, măsurile noastre fiind mai exigente decât ale lor. Noi dorim să existe reciprocitate și să nu uh, aibă aceste țări terțe acces preferențial la uh, piața noastră, pentru că uh, concurența nu este loială în ceea ce uște costurile. Aș vrea să-mi spuneți dacă puteți face ceva în acest sens. În ceea ce privește contribuția la obiectivele de dezvoltare durabilă, uh, pentru îndeplinirea sistemului de preferințe generalizate și drepturile omului. Pe mine mă îngrijorează faptul că durează foarte mult uh, până recunoaștem că s-a ajuns la limită într-o situație. Aș vrea să îmi spuneți cum putem îmbunătăți aceste aspecte. Mulțumesc! Uh, Andreea Cavazzini. Andreea Cavazzini. Mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră aici în cadrul dialogului structurat. Aș vrea să fac însă o precizare. Ieri, punctul de vedere exprimat de țările de jos a fost uh, a, cred că trebuie să fi dat naștere unei discuții la nivelul Comisiei cu privire la direcția în care merge această politică comercială a Uniunii Europene. Cetățenii uh, olandezi sunt extrem de nemulțumiți, dar aș vrea să ne dați mai multe detalii despre ce intenționați să faceți în acest sens. Majoritatea acestui parlament a hotărât în decembrie că va exista un capitol TST uh, care să poată fi pus în aplicare. Aceasta a fost solicitarea către dumneavoastră din partea Parlamentului European. Al treilea lucru, Sigur, apreciez foarte mult că ați, că ați menționat faptul că în viitoarele acorduri comerciale problemele legate de climă vor avea un joc, un, un rol central. Dar ne puteți spune ce acorduri vor fi acelea? Pentru că eu credeam că e vorba de acorduri care sunt în curs de negociere, chiar dacă n-au fost încă încheiate. Este vorba, deci, în acest context și de Australia și Noua Zeelandă? Și aș vrea să revin pe scurt la problema pesticidelor la care s-au referit colegii. Societatea civilă a existat, da, o să închei, a existat o societate în baza, o, o solicitare în baza libertății de informare cu privire la intenția dumneavoastră, după cum s-a aflat, de a modifica nivelul de pesticide Aș vrea să știu dacă există, um, care vor fi consecințele asupra negocierilor cu Statele Unite. Mulțumesc. Și acum, doamna Rafaela. Mulțumesc, voi continua în limba olandeză. Mă bucură, domnule comisar, că sunteți alături de noi astăzi. Viitorul politicii comerciale este departe de a fi cert și, după cum am putut vedea săptămâna aceasta, există un sprijin limitat pentru acordurile internaționale comerciale. Și deci trebuie să găsim discursul potrivit pentru a convinge lumea de necesitatea lor. E o provocare. Ieri, în Parlamentul olandez, s-a votat pentru a se susține aceste acorduri, acordul CETA, chiar, chiar dacă cu o majoritate extrem de mică, de aceea, pentru că nu știm dacă Camera Superioară până la urmă va adopta acordul, va, va exprima acordul, ne puteți spune ce se va întâmpla în cazul în care se va vota împotriva ratificării acestui acord, care vor fi consecințele unui astfel de eveniment asupra acordului însuși și în lumina tuturor acestor evoluții, cum vedeți dumneavoastră viitorul politicii comerciale europene? Pentru că, după cum spuneam, avem înainte o reală provocare, pentru că uh, politica comercială și comerțul internațional trebuie să se transforme în așa fel încât să facă mediul internațional un loc mai bun. Apoi, vrem să ne asigurăm uh, după cum ne spuneați, vreți să vă asigurați ca uh, componenta de mediu să facă parte din viitoarele acorduri comerciale. Cum veți face acest lucru? Mulțumesc, doamna Beghin. Mulțumesc, domnule președinte. Voi trece la limba italiană. Aș dori să mă refer în mod uh, esențial la Statele Unite, care reprezintă un partener important și trebuie, într-un fel, găsită o soluție pentru a mai liniști agresivitatea fiind comercială a acestei, uh, acestui partener. Eu însă îmi sunt îngrijorată de ce s-ar putea întâmpla, ținând seama în special de siguranța alimentară. S-a vorbit mult de pesticide. Aș vrea să vă întreb dacă pe lângă pesticide se are în vedere și o recunoaștere a produselor pentru spălarea și tratarea uh, produselor din carne și a cărnii. Apoi o întrebare specifică. Intenționează Comisia să-și utilizeze mandatul pentru un acord de uh, conformitate, evaluarea conformității în materie de siguranță alimentară față de țările terțe? Sunt elemente pe care Statele Unite le consideră bariere netarifare. Și încă un lucru, Comisia evaluează alături de EFSA posibilitatea de a adopta, de a aproba noi culturi de uh, organisme modificate genetic în ultima vreme. Își propune chiar Comisia să uh, reducă taxele pe anumite produse, taxele vamale pe anumite produse de origine americană. Mulțumesc! Mulțumesc, Emmanuel Morel! Mulțumesc, domnule comisar. Spuneați dumneavoastră că comerțul este un instrument menit să promoveze o lume durabilă. Dar sunteți chiar sigur? Azi dimineața am discutat despre politica comercială a Uniunii Europene și despre raportul în acest, în acest sens. Și constatăm că în ce privește drepturile sociale și dezvoltarea durabilă, nici nu se vorbește de asta. El nu există, ele nu există nici în acordurile trecute, nici în cele care urmează să fie încheiate. Pe de o parte, ni se vorbește de pactul ecologic și de urgențele climatice și apoi, pe de altă parte, vrem să facem un tratat cu, uh, să încheiem un tratat cu Indonezia, care este campionul mondial al deforestărilor. La fel se întâmplă cu Australia, o țară atât de departe de Uniunea Europeană cu care noi vrem să intensificăm relațiile comerciale. Asta va avea un efect catastrofal asupra uh, gazelor cu efect de seră. Dumneavoastră veniți și ne liniștiți aici că totul merge foarte bine. Nu-i deloc așa. Și închei cu Statele Unite. Asistăm la o politică ultra-agresivă din partea domnului Trump. Această administrație vorbește de extraterritorialitatea dreptului american. Sancționează întreprinderile europene care fac comerț cu Iranul, care pot ajuta europenii să facă un proiect care se numește Nord Stream 2. Indiferent ce am crede noi despre acest proiect. Nu e treaba Statelor Unite. Care este răspunsul Comisiei în momentul de față? Văd că nu prea există un răspuns. Noi reușiserăm să scoatem TTIP-ul pe ușă, dumneavoastră ne-l băgați iarăși pe gât pe fereastră. Nu se poate, domnule comisar, cred că ar trebui să trecem la o... să, să avem o Europa care să, să se facă respectată. Mulțumesc, domnul, doamna Bricmo. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, am și eu câteva întrebări pentru dumneavoastră. Prima dintre acestea se referă la drepturile omului. răți o retragere parțială a Cambogiei din sistemul de preferințe generalizat. Criteriile uh, ni le Să să răți că nu sunt negociabile. În ciuda progreselor însă constatăm că există multe elemente criticabile la fața locului și aici suntem de acord cu dumneavoastră. Am discutat însuflețit despre Vietnam, pe de altă parte, și constat că se folosesc măsuri diferite. Care sunt criteriile pentru a evalua drepturile omului, situația în materie de drepturile omului pe care și le propune Comisia uh, să le includă în viitoarele tratate comerciale în cadrul sistemului acestuia de preferințe generalizat pentru a asigura o evaluare echitabilă și egală a acestor state membre, a celor, cer scuze, a acestor țări terțe și pentru a reflecta și declarații privind Vietnamul a Comisiei. Cum, pute, cum doriți să puneți în aplicare mecanismul de abordare toleranță zero în ce privește munca minorilor? Și o a încă o întrebare. Problema genului în contextul comercial. Există angajamente puternice din partea Comisiei și din partea dumneavoastră de a ține seama de problema genului și la evaluarea de impact și la încheierea unor viitoare uh, acorduri. Ne puteți spune mai multe? Și o ultimă întrebare. În decembrie am adoptat regulamentul privind taxonomia care definește pe de-o parte investițiile durabile, pe de altă parte pactul ecologic pentru ca toate aceste lucruri să fie coerente cu politicile noastre, nu considerați că acordurile de protecție a investițiilor ar trebui să protejeze în special investițiile durabile? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Schuster! Da. Mr. Andrews. Nu, domnul Andrews. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură că sunteți aici, domnule comisar. Eu aș vrea să mă refer la discuțiile cu Regatul Unit care sunt în curs, în special în ce privește, regatul de, în ce privește Irlanda de Nord. După cum știți, acesta, potrivit protocolului, este într-o situație unică și fără precedent în ce privește relațiile cu țările terțe. O primă întrebare se referă la măsura în care s-a avut în vedere impactul de pe urma acordurilor de uh, liber schimb asupra Irlandei de Nord. Această țară ar trebui să fie tratată în același fel ca și Uniunea Europeană. Apoi, ne-am asigurat că interesele uh, Irlandei de Nord uh, sunt susținute, ținând seama de circumstanțele unice și neobișnuite cunoscute, construcția de pace, aplicarea hotărârilor Curții Europene de Justiție potrivit protocolului, problema fondurilor și piața unică a, electricitate, a electricității pe insula Irlanda. Dacă patru state membre nu ratifică, dacă statele membre nu vor ratifica până la 31 decembrie 2020 um, tratatul cu Regatul Unit, care va fi mecanismul aplicat pentru a evita perturbările comerciale? Mulțumesc. Thank you, Chair. Um, I have two questions. One is about the UK trade negotiations. Uh, we hear many messages from the UK Următoarea vorbitoare, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am întrebarea următoare. Ce se întâmplă cu Regatul Unit dacă vom avea un tratat de liber schimb? Ce se va întâmpla așadar, spune doamna Schrenemacher, cu regulile de asigurare a concurenței și cu respectarea standardelor noastre. Există riscul ca întreprinderile birlandeze să facă concurență neloială întreprinderilor europene? Am putea evita această situație și care ar fi nivelul de ambiție pentru un acord de liber schimb cu Regatul Unit? Din acest punct de vedere, ce alte tipuri de acorduri aveți în vedere? De tip canadian, de tip australian? negocieri comerciale? Asta ar fi o prima întrebare. Și a doua întrebare se referă la Statele Unite. Uh, avem o vorbă în Olanda, când doi se bată, el treilea câștigă. Cam asta vedem și ce se întâmplă cu Statele Unite și China. Așadar, mi-aș dori să existe un dialog deschis cu Statele Unite și chiar o piață deschisă a achizițiilor publice desigur, cu Statele <laughs> Unite, ca să nu câștige China. Mulțumesc! Thank you. I would like to uh, thank my Domnul Zahradil, mulțumesc! Aveam eu uh, și eu o întrebare în legătură cu viitorul negocierilor între Uniunea Europeană și Regatul Unit, dar colega tocmai a adresat întrebarea pe care voiam eu să o adresez, așa că nu o să mai uh, reiau cele spuse, însă voiam, voiam să mă refer și la China. La conferința privind securitatea de la München l-am auzit pe domnul Borel spunând săptămâna trecută că uh, asistăm la o, la o, o abordare bipolară, din ce în ce mai puternic, intens bipolară între uh, Statele Unite și China și că să fim, trebuie să fim atenți să nu fim, să nu ne, să nu ne pomenim uh, prinși ca între Ciocan și Nicovală între aceste, acești doi poli. Îl citesc pe domnul Borel, de fapt. Uh, Uh, ce intenții aveți dumneavoastră în ceea ce privește relațiile cu China în contextul tratatului de investiții și ce se întâmplă în contextul actual al acestei uh, epidemii de coronavirus, pentru că și asta are un impact asupra negocierilor. Mulțumesc! Mulțumesc, Paula de Castro! Mulțumesc mai întâi de toate, mulțumesc domnule președinte, mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc domnului comisar Hogan. Strategia sa în relațiile cu Statele Unite a dat roade și cred că numeroase îngrijorări ale uh, agricultorilor și a celor din industria alimentară din Europa deja s-au mai, uh, s-au mai liniștit. Măcar pe o vreme, pe un timp, pentru un timp, lucrurile se, par, se pare că nu se vor schimba, Sperăm așadar să ajungem la o strategie OMC cât mai curând și să putem pune în aplicare și tarifele necesare în ce privește relațiile cu Statele Unite. Deci întrebarea pe care voiam să vă adresez eu, domnule comisar, se referă la actul delegat privind Cambodgia, care se referă la încălcarea drepturilor omului. Pe lista produselor cuprinse în, acele, în acel act delegat, nu se regăsește orezul, ceea ce pe noi ne îngrijorează, pentru că, după cum știți, clauza de salvgardare care e în vigoare ajunge la termen în ianuarie anul viitor. Prin urmare, poate că ar fi cazul ca în acest act delegat să, se, să existe o, de, de, o declarație din partea Comisiei în care să se arate că în cazul în care condițiile de pe piață rămân așa cum sunt în prezent, Comisia intenționează să dea curs acelei, acelei clauze de salvgardare. Altminteri, nu o să putem explica de ce nu există orezul pe lista acelor produse. Mulțumesc! Domnul Winkler, mulțumesc, domnule comisar, este o mare plăcere că sunteți aici. Am un comentariu și două întrebări. Mai întâi, un comentariu cu privire la China și care se referă la situația din prezent cu coronavirus și cu perspectivele sumbre din context. Colegul Scholz uh, v-a adresat o întrebare în acest sens dacă puteți să obțineți rezultate cât mai curând. PP-ul ar spune că nu e vorba de cât de, cât de timp, ci e vorba de, de calitate. Deci important este să nu obținem rezultate rapid, și de calitate. Ieri în uh, acest Parlament uh, am discutat despre posibila legătură dintre acordurile noastre cu China și impactul acordului dintre Statele Unite și uh, uh, China. Dacă puteți să faceți câteva comentarii în acest sens. Și apoi vorbeați despre acordurile de arbitraj și OMC. Cred că e o inițiativă extrem de bună. Avem 16 state membre, cred, acum. Ați abordat subiectul acesta cu partenerii noștri chinezi? Ne aveți în vedere o posibilă participare a Chinei la acest acord provizoriu? Mulțumesc! Mulțumesc, Javier Moreno. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara tuturor. Mulțumesc comisarului pentru prezență. Am uh, primit ieri o veste bună și vorbesc în calitate de raportor permanent al Parlamentului pentru raportul CETA. În sfârșit, uh, Parlamentul uh, olandez a spus că da, Vreau să știu care sunt pașii următori. Eu cred că este important, pentru că, așa cum spun eu întotdeauna, dacă uh, că persoana cea mai uh, europeană din afara Europei este un canadian. Deci acest acord este, cum spun întotdeauna, mai mult decât un simplu acord comercial. Uh, în aplicarea provizorie s-a dovedit clar că totul mai are de câștigat de pe urma acestui acord toate autoritățile cu care am discutat din Canada uh, îmi spun că uh, toată lumea profită și noi și ei. Deci care sunt uh, următorii pași pentru ca acest acord provizoriu să devină definitiv, să-l aplicăm complet? Și cum există legea Health burton există tot mai multă, multe îngrijorări în privința întreprinderilor europene din Cuba. Cred că e bine ca Comisia să apere interesele Uniunii Europene și uh, sta ale statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Dalia are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să-l văd pe domnul comisar și mă bucur că am auzit ce a avut de spus în legătură cu transparența în acest context. Am o întrebare cu privire la Mercosur. O îngrijorare pentru mulți uh, cetățeni europeni, în special din sectorul agricol din Irlanda. Vorbiți despre negocierea dispozițiilor generale săptămâna trecută, drepturile privind proprietatea intelectuală și de achiziții publice. Mă întreb ce se întâmplă cu acestea, DG Trade sau cine se ocupă, dacă se ocupă de negocieri în continuare în legătură cu acest acord, după ce acum o plunii se spusese că lucrurile se stabiliseră deja. discutați eventual de părți mai ample, mai generale ale negocierilor și dacă da, care sunt acestea. Apoi, vorbeați despre relațiile cu Statele Unite. Înțeleg ce vreți să spuneți. Nu trebuie să credem tot ce citim în ziare. Fără îndoială, eu vă asigur că nu cred în tot ce scrie în ziare, dar cu acestea fiind spuse, s-au spus multe și cred că ar trebui să oferiți mult mai multe asigurări acestei comisii, pentru că ținând seama de cele spuse de secretarul de stat american și anume că în legătură cu carnea, de, carnea cu clor și așa mai departe, e foarte important să facem o evaluare corectă a barierelor reglementare. Deci, Standardele de mediu trebuie respectate, lucrurile nu sunt foarte clare, sunt ambigue aici. Și mă voi opri aici din respect pentru, pentru am respecta timpul alocat. Următorul vorbitor, domnul Hansen, mulțumesc, o să mă țin de, această, de acest timp alocat de un minut. Vreau să vorbesc despre acel acord bilateral de investiții, ce se întâmplă cu uh, negocierile cu China, lucrurile progresează cumva, poate că e o întrebare mai spinoasă și a doua întrebare, văd că nu există niciun fel de progres în ce privește instrumentul de protecție a investițiilor la nivelul Consiliului. Există cumva negocieri și discuții anticipați o event, un eventual pași înainte sau sunt doar așa niște mm, vorbe de suprafață. Eu uh, aș dori de asemenea, în al treilea rând, să știu mai multe despre uh, ce s-a spus săptămâna, trecu- uh, săptămâna trecută, luni, aici la Bruxelles, și anume born in Dublin and is an Irishman, but that's not my question. despre proces. Colegii care, care sunt de față nu sunt implicați în negocierile care au avut loc, câte runde de negocieri se au în vedere, și dacă dorește Consiliul să-și extindă domeniul de aplicare al negocierilor și ce anume ar cuprinde acesta. Domnul Caner. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. În ceea ce privește marile amenințări pentru comerțul internațional, am trei întrebări. În ceea ce privește amenințările externe, unilateralismul, diplomația, tarifele vamale impuse de Trump, cum va răspunde Comisia amenințărilor uh, pe care, pe care le face Trump uh, țărilor care uh, primesc taxa Google, care sunt amenințate cu creșterea tarifelor la produsele agricole. Ce intenționează Comisia să facă în acest sens? În ceea ce privește amenințările interne, îndoierile legitime, uh, Vorbea comisarul de condițiile egale. Dacă vorbim de condiții egale și aceleași reguli de jos, dacă sunt 11 jucători către, împotriva 11 jucători pe un teren de fotbal, uh, dar dacă îi lăsăm pe unii să facă hands, atunci cei 11 jucători uh, care respectă regulile, echipa care respectă regulile începe să uh, obosească. Dacă regulile diferă și nu există reciprocitate, lucrurile se complică. Deci cum veți implementa aceste reguli? Uh, sunt strategii, acordul de la Paris, acordul, pactul ecologic, uh, vor să mă uh, respecte, să se respecte regulile lor în acordurile comerciale. Ce veți face pentru a le incorpora în negocierea noilor acorduri comerciale? Doamna Hübner, Mulțumesc, cred că nu ați respectat ordinea solicitărilor, dar nu contează. În primul rând, domnule comisar, dacă dorim să evităm situația aceasta cu calculul emisiilor de carbon, atunci trebuie să luați subiectul de la DG Taxud. Întrebarea mea Aș dori să vă întreb câte ceva despre acordurile în prima etapă. Reacția dumneavoastră inițială a fost mai degrabă negativă, ca să spun așa. Acum că ați avut timp să vă mai gândiți, vă întreb ce face Comisia cu privire la consecințele pentru Uniunea Europeană, efecte asupra devierii comerțului. Nu știu ce se întâmplă și dacă poate fi, poate exista și o provocare juridică aici. Mulțumim, domnul Kelly. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând îi mulțumesc domnului comisar Hogan pentru cele spuse în legătură cu transparența. E bine să avem un asemenea comisar pentru transpa- care e dedicat transparenței. Colegii mei au vorbit despre situația din Irlanda. Eu mă voi concentra pe ce sunt eu raportor. La GSP, regulamentul expiră în 2023. Domnule comisar Hogan, cum vedeți revizuirea sistemului, mai ales în acele domenii în care Parlamentul s-a implicat în bunătățirea diversificării standardelor de mediu? Și a doua întrebare are de-a face cu acordurile de liber schimb. Parlamentul a votat pentru acordul cu Vietnamul, cu majoritate, cu Indonezia ce se întâmplă și cu Malaezia ce s-ar putea întâmpla în următorii ani sau cu oricare alt stat în această parte a lumii care se extinde foarte repede. Mulțumim! Urmează acum un vorbitor italian. Acordul cu Mercosur. Domnul Campo Menozi, acordul cu Mercosur, care sunt intențiile dumneavoastră? Pare că se confirmă voința unui stat membru al unui guvern de a nu susține acest acord. Ce intenționați să faceți pentru a depăși această problemă, despre care eu cred că este cât se poate de legitimă, pentru că să vorbim aici de al N-lea acord comercial care se opune, care așează în, în opoziție lumea industrială cu lumea agricolă și creează mari îngrijorări și din partea consumatorilor. Intenționați să împărțiți acest acord între partea de comerț și partea de investiții ca să evităm un obstacol pe care l-ar putea pune statele membre? Apoi, acordul Statele Unite-China. Ce intenționați să faceți? Doriți să realizați o evaluare aprofundată pentru a înțelege mai bine efectul uh, exporturilor din Uniunea Europeană către China și în ce privește OMC, intenționați să ridicați problema referitoare la faptul că China s-a angajat să, uh, să achiziționeze produse americane Adică toate acestea sunt compatibile cu regulile OMC pe care doriți atât de mult să le apărați, știind, desigur, foarte bine care sunt și vocile critice legate de OMC în acest moment. Cum intenționați să acționați la Geneva? În felul acesta, în direcția aceasta? Mulțumesc! Thank you, cher. Merci euh, beaucoup, monsieur le commissaire, pour votre... Vă mulțumim, vă mulțumim, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră aici. Voi reveni asupra anumitor puncte, mai ales uh, conflictul Airbus-Boeing. Eu sunt în contact cu sectorul aerian și sunt de acord cu preocupările exprimate de ei. Mă bucur că v-ați luat angajamente și că vă doriți să aveți un dialog constructiv, însă iată că Donald Trump se face că nu aude. Cred că Uniunea trebuie să fie puternică și să își apere interesele. Contăm pe dumneavoastră și pe acțiunile dumneavoastră noi din Parlamentul European pentru a rezolva problema. În legătură cu OMC-ul, ne-ați spus care sunt ambițiile Comisiei Europene aici, însă eu mi-aș dori mai multă exactitate. Con- concret, ce veți face, la ce vă așteptați de la conferința ministerială din iunie? Și apoi acordul UE-China a fost un raport a fost menționat deja și de colegii mei. E foarte bine că avem un asemenea acord, dar există asemenea acorduri și între SUA și China, în care există dispoziții în ceea ce privește uh, drepturile de proprietate intelectuală și cum ne vom asigura noi că ce avem noi pe indicațiile geografice se va pune în aplicare așa cum trebuie. Mulțumesc, mulțumim foarte mult. Domnule comisar, vedeți că membrii comisiei noastre au multă expertiză, sunt foarte interesați, au multe întrebări și multe poziții foarte clare. Iată că acum aveți minunata sarcină de a răspunde la toate aceste întrebări în 10 minute. Sunt deja destul de obișnuit la, cum de, fiind în Comagri în ultimii 5 ani. Doamna Rodriguez Pinero. Comisarul Breton este cel care se ocupă de politica industrială, dar avem o discuție începută de câteva săptămâni și va continua înainte să lansăm strategia noastră industrială ca orice altă politică, trebuie să fie privită din perspectiva pactului ecologic și comerțul e important aici pe durabilitate. Eu cred că pactul ecologic e o oportunitate. Europa e lider pe durabilitate și în ceea ce privește tehnologiile necesare, astfel încât companiile să poate să ofere bunuri mai ecologice consumatorilor din întreaga lume. Eu am mare încredere că mergem în direcția cea bună. Există preocupări cu privire la reciprocitate și standarde. În ultimii cinci ani eu m-am ocupat mult de barierele netarifare, am încercat să avem un teren echitabil uh, la nivel global pentru companiile europene. De multe ori există bariere care preiez din motive politice, nu științifice. Așa că noi ne continuăm munca, insistăm că niciun produs să nu intre în Uniunea Europeană dacă nu respectă standardele europene. Multe state membre cheltuie mulți bani cu controle și așa mai departe pentru a se asigura că așa e. Așa că statele membre trebuie să aibă controle necesare astfel încât să fie respectate standardele noastre și noi mai facem câte un control din cât în când să ne asigurăm că așa stau lucrurile. Barierele care există de cele mai multe ori sunt politice și nu științifice. E o bătălie pe care continuăm să o purtăm. Nu sunt de acord cu evaluarea dumneavoastră cu privire la CETA, respect ce mi-ați spus, știu că sunteți împotriva CETA. Pe mine mă mulțumește rezultatul. Acum câteva săptămâni nu ne-am fi așteptat la un asemenea uh, rezultat pozitiv și că în Olanda se va vota pentru acord. Ne-au fost depășite așteptările. Că despre ce apare în acord, cred că e bine, că putem să luptăm cu dezinformarea care vine din alte colțuri. Capitolul de TSD, punerea în aplicare a capitolelor de durabilitate. În fiecare capitol se vorbește de structurări, de dialog, ce se poate face în absența sancțiunilor. Să vedem cum se vor pune în aplicare dispozițiile din capitolul pentru comerț și durabilitate. Dacă lucrurile merg atât de repede cât ne dorim, atunci avem un proces și putem să apelăm la el, până la urmă ajungem la rezultate. Exemplul cu Corea de Sud e un exemplu foarte bun, cum vom utiliza toate acestea astfel încât să revizuim ceea ce facem cu acordurile de liber schimb. Cambodgia e un alt exemplu și voi reveni la Cambodgia imediat. Dacă ne dorim într-adevăr să încheiem un acord, suntem limitați. Și în ceea ce privește Mercosurul, acordul Mercosur, aici cred că am făcut multe. Prin principiul precauției, Brazilia nu-și dorea deloc să o ia în o asemenea direcție. Contribuțiile Braziliei să vedem dacă își onorează angajamentele sau nu, dacă nu putem să suspendăm acordul. E o variantă ultimă la care putem apela. Nu am ajuns încă într-o asemenea situație cu niciun partener. Viitoarele acorduri. Pentru a avea un mandat pentru orice acord viitor, știți care e răspunsul aici. Sunt lucruri clare în comunicările noastre. Pentru orice viitor acord cuprinzător, comercial, acordul de la Paris trebuie să fie inclus în mandat. Am făcut acest lucru pentru Australia și Noua Zeelandă acum 2 ani, dar negocierile încă sunt în curs cu aceste state, așa că nu putem schimba acum regulile în mijlocul negocierilor. Însă pe viitor acordul de la Paris va fi un element crucial. Uh, e clar ce spun? Intervenție din sală. Papa, nu mai există acord în lume, se spune din sală. Eu vă spun care e adevărul. Dacă sunteți de acord sau nu sunteți de acord, știu că nu sunteți de acord. Însă în viitoarele acorduri comerciale aprofundate vor include acordurile la Paris. Aceasta e poziția reală. Nivelul de pesticide. În discuția cu SUA, nu se va schimba acest nivel, nu va fi niciun caz descrescut toate lucrurile pe care le-ați menționat în legătură cu SUA, pentru care nevoie, e nevoie de schimb în regulamente, asemenea lucruri nu vor face parte din niciun fel de acord pe care îl vom face. Doamnă Rafaela, comerțul. Comerțul e responsabilitatea tuturor dacă avem un parteneriat. Care e poziția dumneavoastră pe comerț în țările de jos? Dacă sunteți pentru comerț, atunci trebuie să promovați conceptul. Dacă aveți preocupări, trebuie să vi le exprimați. Dar cu toți avem o responsabilitate să spunem care sunt beneficiile comerțului. Și dacă sunt probleme, trebuie să le menționăm și pe acestea, bineînțeles. Însă fiecare dintre noi trebuie să-și asume responsabilitățile când votează în Parlament Național, în Parlamentul European, pentru ceea ce credem despre comerț în general sau și în țările de jos. Eu am încercat să mă asigur că dezinformarea a fost combătută în țările de jos și cred că a funcționat. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu, am fi votat, dacă nu ați fi votat pentru acord? Nu o să spun eu, dar Consiliul ar trebui să ia o decizie. Dimensiunea de gen în comerț. Cum știți și am spus și în audiere, când m-ați întrebat, politica comercială UE își dorește să promoveze și ODD-ul 5, egalitatea de gen. În acordurile noastre de liber schimb avem capitol pe egalitatea de gen prin comerț. Așa că există dispoziții cu privire la gen în capitolele TSD și le puteți citi. Sunt pentru ceea ce a spus, nu știu ce aș putea să adaug. Calitatea ceea ce facem va fi determinată de dumneavoastră până la urmă în Parlament, în Consiliu și dacă facem suficient. Dar e pe ordinea de zi și există un capitol pentru gen. M-ați întrebat mulți dintre dumneavoastră despre relațiile cu SUA. Poate că aș putea să rezum răspunsul pentru toți cu SUA și China. La SUA, să calmăm Statele Unite. Eu fac tot ce pot să-i calmez. Și un exemplu bun e cel de vinerea trecută. Cred că există bunăvoință din partea SUA, doresc pentru prima dată să discute cu Uniunea Europeană, să încerce să rezolve problemele. Și am suspendat introducerea tarifelor pentru 30 de zile, astfel încât să avem o mică portiță de acțiune. Vom vedea ce se va întâmpla în 30 de zile. însă nu vor fi scăzute standardele, nu se va face nimic cu pesticidele, cu tot ce ține de alimente. Orice ați fi auzit în media, nu e adevărat. Nu scădem niciun fel de standarde. Eu sper că vom reuși să ajungem la un acord cu SUA în mandatele care sunt în curs, cele pe care ni le-ați oferit. În Iulie 2018, vă amintiți de declarația lui Juncker și Trump când au vorbit despre ce își doresc să facă, dar nu s-a întâmplat foarte mult. Dacă nu era inclusă agricultura, noi n-am obținut achizițiile publice sau indicațiile geografice, toate aceste subiecte. Dar iată, acum aceste elemente sunt respectate la aceste negocieri, să vedem cât de departe vom ajunge. Nu sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Manuel, că e un TTIP care intră pe ușa din dos. Nu. Cred că ați exagerat puțin. Indonezia? M-am întâlnit cu ministrul de externe indonezian ieri și am spus foarte clar că dacă nu rezolvăm chestiunile de durabilitate, mai ales cu uleiul de palmier, atunci nu vom cădea la niciun fel de acord. A înțeles foarte bine, am spus-o foarte clar. Există un grup de lucru pe care încercăm să-l fondăm cu Indonezia, Malaezia și alte țări ca să tratăm subiectul. Încă nu am căzut de acord pe termenii de referință, așa că sper să fie de acord în curând și apoi să vedem cum putem să rezolvăm problema. Însă nu va exista niciun acord cu Indonezia până nu rezolvăm această problemă. Nu vom redeschide negocierile cu Malaezia până nu se rezolvă această problemă. Domnule Emanuel, cred că m-ați întrebat despre Australia și relația cu capitolul de durabilitate. Până nu ne convine capitolul durabilitate, nu va exista niciun acord cu Australia și aici avem o opțiune. Dacă nu obținem nivelul de ambiție din mandat, atunci nu vom recomanda un vot în Parlamentul European sau aprobare în Consiliu. Ce rost are să mai organizeze un vot dacă oricum nu va trece? E logic, dar câteodată oamenii nu își dau seama. Cambodgia. Domnul de Castro și alții m-au întrebat. E simplu. Dacă se acționează în guvernul cambogian cu Opoziția, dacă acționează în guvern, atunci va trebui să acționăm conform acordului pe care îl avem cu Cambodgia. Ar fi suficient pentru a justifica inițierea procedurii de retragere temporară. Am întreprins acțiuni, acțiuni puternice împotriva Cambodgiei, și acum, până va fi gata actul delegat, avem timp până în 22 august până intră în vigoare și sper că până atunci Cambodgia își va revoca deciziile luate la nivel politic recent și că se vor alinia la ceea ce așteptăm noi pentru drepturile omului. Ați menționat orezul. Știu că veniți din Italia, e un subiect sensibil pentru dumneavoastră. Orezul, de ce nu e inclus printre produsele afectate de retragere? Orezul nu a fost inclus pe lista de produse din următoarele motive. Sub regulamentul GSP, retragerea preferințelor și re regulamentul GSP duc la diferite obiective de politică și nu ar trebui să se amestece acest fapt. O asemenea situație în care trebuie să răspundă la o situație urgentă, de exemplu ce se întâmplă acum în Italia cu fermierii, aceasta este poziția juridică. Procedura temporară de retragere pe care am adoptat-o pentru Cambodgia vrea să încurajeze companiile beneficiare să respecte. Și am acționat. Și colegiul a acționat față de Cambodgia, sub uh, totul cu excepția armelor, everything but arms. Și sper că până când expiră toate acestea vom vedea că se va rezolva situația pe piață. China ca să mă încadrez în timp, domnule președinte, China. Cred că aici va fi foarte greu ceea ce urma să se întâmple la Leipzig. Din cauza coronavirusului, multe reuniuni sunt uh, anulate acum, dar nu viteza importantă aici. Vom uh, ajunge la un acord cu China când avem condițiile de care nevoie, însă progresăm. Uh, totuși cu China și mă bucur să pot să o spun, însă mai avem multe de făcut, la fel ca și în cazul SUA. Iată cum stau lucrurile acum. Brexitul e o altă chestiune presantă. În Într-o primă etapă am avut o declarație politică făcută cu Regatul Unit în bună credință. Atunci când se semnează un acord, ne gândeam că acel acord va fi și uh, respectat. Acordul de retragere e legal, nu există altă cale de ieșire, nici pentru Regatul Unit, nici pentru UE. Oricum vor exista, dacă nu vor exista, proceduri de încălcare pentru partea care încalcă acordul. Declarația politică e mai plină de aspirații, obiective politice pe care ne dorim să le obținem. Va fi mai greu. Știu că s-au făcut declarații în ultimul timp de purtători de cuvânt prim-ministri din Regatul Unit cu privire la terenul echitabil. Dar eu cred că Britania britanicii sunt oameni de onoare și își, își țin cuvântul dat și cred că vor pune în aplicare. Cred că semnătura pe care au dat-o valorează ceva. În spiritul co- cooperării, în spiritul bunei credințe, sper că Regatul Unit, în acordul cu Uniunea Europeană, va pune în aplicare ce a spus. Mandatul din Consiliu va fi aprobat săptămâna viitoare. Avem o poziție puternică în mandat pe uh, terenul echitabil. Geografic, Regatul Unit e foarte aproape de noi, e un vecin apropiat, nu sunt undeva departe, cum e Canada sau Corea de Sud. Noi considerăm că acordul cu Canada, despre care se vorbește mult în presa britanică, e un punct de plecare. Cred că procesul vom uh, avea mandatul săptămâna viitoare. În 2 martie sper că vor începe negocierile, vor exista 10 runde de negocieri. Și apoi la sfârșitul iunie, lui iunie, domnul Johnson, prim-ministrul, va hotărâ dacă dorește perioada de tranziție sau nu, a spus nu. Dacă nu și-o va dori, atunci va trebui să avem un acord până la sfârșitul lunii octombrie. Parlamentul și alte structuri politice trebuie să spună dacă sunt de acord, nu sunt de acord. Uh, aprobă sau nu aprobă. Iată că avem un interval scurt, așa că trebuie să prioritizăm cele 10 capitole de negociere pe care le vom avea. Acesta ar fi procesul, calendarul, capitolele. Dacă Regatul Unit deviază, de la regulamentele și regulile din Uniunea Europeană, cu cât deviază mai mult, cu atât lucrurile vor fi mai dificile. Birocrație, uh, tot ce ține de punerea în aplicare a acordului. Am fi putut face și o asemenea observație. Statele membre cred că trebuie să conștientizeze faptul că avem deja un acord și anume Regatul Unit iese din Uniunea Vamală, piața internă, în 21 decembrie 2020. În 1 ianuarie lucrurile se vor schimba oricum și dacă ajungem la un acord. Însă nu cred că statele membre s-au pregătit suficient acum să informeze părțile interesate, să spună care vor fi diferențele când vor ieși de pe piața unică unică de pe, din Uniunea Vamală în, în 1 ianuarie 2021. Așa că trebuie să informați statele membre, să spuneți că situația se schimbă chiar și dacă există un acord. Ar fi mult mai rău fără acord, însă și cu acord schimbările vor fi majore în termen de logistică, de comerț, de călătorii deplasări și cred că trebuie să fim inteligenți în pregătirile pe care trebuie să le facem. Tabled Uh, as I said earlier, proposals for consideration. Ca am spus mai devreme, Uniunea Europeană a depus propuneri spre analiză. 16 state membre lucrează cu noi. Vom avea un uh, grup independent uh, pluripartit pus la dispoziție și vor exista și alte organisme vis-a-vis -vis de organismul de apel așa că vom uh, pregăti pentru reuniunea din iunie un document foarte bun uh, condus de Uniunea Europeană. Am uh, a adus în discuție cu Statele Unite mai multe chestiuni despre care ați vorbit aici. Vă voi informa când voi avea răspunsurile. Domnul Hansen m-a întrebat ceva despre Taiwan. Taiwan, yes. There is only things I can say about Taiwan. There... Pot spune doar că există o legătură între negocierile cu China și uh, Taiwan pentru că uh, raționamentul de bază este că Taiwan și China au lanțuri de furnizare integrate, deci nu uh, pot funcționa independent. Trebuie să vedem cum ne înțelegem cu uh, China uh, pe parcursul acestui an înainte de a vedea ce facem cu Taiwanul. Putem face progrese uh, cu ambele. În ceea ce privește acordul UE, SUA-China, faza întâi, noi am spus public că acesta este un acord măsluit care nu uh, e, probabil că nu va fi, uh, nu va respecta uh, regulile OMC. Vom vedea în următoarele săptămâni dacă este într-adevăr așa, dar cam așa uh, pare într-o primă lectură. Domnul Kelly m-a întrebat despre GSP și GSP Plus, dacă va continua după 2023. Eu mă aștept să continue merge foarte bine. Multe țări partenere din întreaga lume. Și la începutul anului viitor vom lucra cu Parlamentul și cu alte părți interesate pentru a vedea cum putem să-l îmbunătățim. Nu-mi imaginez de ce nu ar fi reînnoit GSP Plus. Probabil că va fi uh, îmbunătățit. Claire Daly mă întreba despre Mercosur sunt uh, chestiuni legate de capitolul politic, care sunt clarificate cu SEAE, dar din uh, punct de vedere comercial, noi uh, ne ocupăm de chestiunile juridice și așteptăm traducerea în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Acesta este stadiul actual. Nu reducem în niciun caz standardele în relația cu Statele Unite pe durata acestor negocieri. Airbus Boeing mi s-a pus o întrebare legată de acest lucru. Noi am încercat să cădem la învoială cu Statele Unite, au refuzat, cred că put, pot uh, obține un uh, rezultat mai bun. Îi așteaptă în iunie să se pronunțe uh, panelul uh, completul uh, în legătură cu Boeing. Cred că aici putem negocia foarte repede. Dacă Statele Unite doresc să o facă, noi vom încerca în continuare. Din fericire, nu au uh, crescut uh, vinerea trecută tarifele în afară de produsele Airbus și la altceva. Acest lucru poate uh, vom, vom încerca să și atenuăm prejudiciile aduse sectorului agricol, sectorului vinurilor mai ales. Eu am introdus în trecut uh, schimbări uh, pentru a uh, permite sectorului vinurilor să profite de avantajele naționale și schemelor de sprijin naționale. La momentul respectiv, sectorul vinului a privit cu ochi buni aceste măsuri. Sper că au ajutat. Mm, nu au apărut încă perturbări pe piață, dar dacă vor uh, apărea perturbări pe piață și dacă putem să le dovedim, uh, conform regulilor OMC, situația va trebui să fie examinată. Dar poate că uh, Franța poate solicita relaxarea regulilor în privința ajutorului de stat pentru a putea sprijini sectorul vinului. Eu cred că acordul pe care îl avem uh, cu China în privința indicațiilor geografice uh, este binevenit. Uh, chinezii ne-au arătat că încă respectă acordul pe care l-am semnat în noiembrie. Perfect, domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați răspuns la aceste 20 de întrebări și comentarii. Acum avem o imagine mai clară despre viitoarea politică comercială a Uniunii Europene. Desigur, vă pot garanta că păstrăm legătura și că vom um, comenta um, acțiunile și măsurile viitoare. Mulțumesc! So, if, oh, if anybody would leave the room, please do it quietly. Rog să părăsiți sala păstrând liniștea. Trecem la punctul 13. Grupurile de monitorizare. Mai întâi raportul privind grupul de monitorizare privind Elveția. Domnul Warborn. Da, mulțumesc. Uh, grupul de monitorizare a țărilor EFTA, pentru că în de Elveția sunt Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Am avut a doua reuniune pe 22 ianuarie. Am avut plăcerea de a-l primi pe secretarul general uh, Henri Ghetas uh, de la EFTA și pe Hege Hof și pe Henri Lufterson, care sunt secretari general adjuncți. Au prezentat relațiile Uh, UE uh, și uh, cu acest acord și au prezentat rețeaua de liber schimb EFTA. Anul acesta EFTA își, stabile, își sărbătorește cea 60-a aniversare. În spațiul economic european și el și-a uh, împlinit uh, o vârstă onorabilă anul trecut. Regatul Unit uh, părăsește Uniunea Europeană și spațiul economic european. Ne pregătim și pentru un scenariu în care să nu existe un acord. Vorbim de asemenea și despre relația viitoare cu Elveția, libera circulație a persoanelor și participarea pe piața unică. Uh, în luna mai va avea loc un uh, referendum legătură cu libera circulație a cetățenilor. Elveția uh, nu va schimba un acord de liberă circulație cu Uniunea Europeană până nu uh, are loc acest referendum. Se pare că și discuția uh, despre Mercosur privește țările EFTA, care au ajuns la un acord care trebuie să fie acum ratificat. Există, desigur, o dezbatere în aceste patru țări, mai ales în Norvegia și Elveția, mai puțin în Islanda și Liechtenstein. Am vorbit de asemenea despre situația la OMC și despre modul în care țările EFTA au ales uh, să abordeze diferit situația în ceea ce privește acordul de arbitraj interimar. Um, Norvegia era de acord, de la reuniunea noastră și uh, Elveția și-a dat acordul. În ceea ce privește uh, discuțiile bilaterale Elveția-SUA despre un acord de liber schimb, acestea nu au avansat prea mult până acum. Următorul grup de monitorizare va avea loc pe 18 martie. Vom uh, transmite invitații și ordinea de zi a acestei reuniuni și sper să întâlnesc și pe noi raportori de la VERS și de la S și D, pentru că știu că s-au produs modificări în aceste două grupuri. Mulțumesc foarte mult! Este cazul, trecem mai departe. Domnule Warburn, v-ați referit la Mercosur. Următorul punct se referă chiar la Mercosur. Domnul Canas are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mi s-a spus că vorbesc cam repede. În ceea ce privește grupul de monitorizare a Mercosur, întotdeauna mi se spune, dacă se bat turcii la gura mea, vorbesc repede, dar în fine. Pe 22 ianuarie am avut prima reuniune a grupului de monitorizare a Mercosur, care uh, ne-a permis uh, să Uh, vedem care este stadiul actual uh, al acordului. Uh, raportoare este Sandra Gaina, care este negociator principal pentru partea comercială și doamna Lorenzo este negociator pe partea politică din partea SEAE. În principiu, este semnată partea comercială pe 20 iunie 2019 s-a semnat această parte comercială, însă nu este încă încheiată partea politică. În ceea ce privește calendarul, acordul este într-o fază de revizuire juridică, conform serviciilor juridice ale Comisiei. Când Comisia va prezenta acordul pentru a obține acordul Consiliului și Parlamentului, este posibil ca până atunci să treacă șase luni sau un an. Poate că perioada va fi chiar și mai lungă. Dar nu, ni s-a spus, depinde totul uh, de cum merg lucrurile, pot fi șase luni, opt luni sau un an. Vom avea la Comisia INTA Uh, o audiere uh, cam în 29-30 aprilie. Vom încerca să aducem experți interesanți. Uh, se va anunța acest lucru. Am anunțat la grupul de monitorizare acest lucru și vrem ca și la această audiere să ascultăm opinii cât mai diverse în legătură cu aspectele comerciale ale acordului. Vrem să avem o dezbatere bogată, sinceră pe marginea acestui acord. În plus, Comisia va călători uh, Mercosur uh, în prima săptămână din luna mai. Uh, se va stabili un calendar de reuniuni periodice ale grupurilor de monitorizare pentru a aborda teme specifice. Vom împărți acordul pe fațete pentru a putea obține, obține cât mai multe informații pentru uh, dezbaterea raportului în sine când va sosi de la comisie. Și cam atât. Mulțumesc. Următorul uh, grup de monitorizare se la Maroc. Catherine Van Bremt are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Primul a avut loc pe 22 ianuarie. El a urmat schimbului de opinii din această comisie în legătură cu uh, mecanismele de informare solicitate de Parlament când am votat uh, avizul conform pentru raportul cu Sahara Occidentală. SEAE a fost invitat să facă observații introductive în ceea ce privește relațiile politice UE-Maroc și apoi, pentru că Sud se ocupă de subiect, deci Taxud a făcut un raport uh, referitor la mecanismele care permit autoritățile vamale să acceseze informațiile um, uh, detaliate și actuale în legătură cu Sahara Occidentală. Informațiile sunt furnizate lunar. DG Taxud a menționat de asemenea că prin sistem Maroco furnizează informații uh, foarte multe pe care niciun alt partener comercial nu le-a furnizat Uniunii Europene. Maroc a suspendat uh, în 2016 negocierile cu UE. DigiTrade uh, ne-a spus ce s-a discutat la reuniuni recente cu uh, ministrii, uh, ministrul comerțului din Maroc. Marocul dorește să facă mai multe valori ale impactului și să uh, convină asupra sferei de aplicare a modernizărilor negocierilor. Și, în al treilea rând, am discutat situația cu acordul UE-Maroc privind indicațiile geografice. Acum este un blocaj în uh, Consiliu pentru că se încearcă uh, redefinirea sferei de aplicare a acordului, care acum nu uh, include teritoriul Sahara Occidental. Inma, ai cuvântul pentru Mexic. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun tuturor că Știm că acordul cu Mexic este unul de modernizare, că s-a încheiat uh, partea cu negocierile tehnice în aprilie 2018. De atunci și până în decembrie 2019 a trebuit să așteptăm oferta din partea Mexicului pentru subcontractorile publice la nivelul uh, statelor uh, subfederale. Uh, se pare că timp, timpul pare mult, dar să nu uităm că în iulie 2018 au avut loc alegeri în Mexic. După aceea au avut loc uh, alegeri europene și toate aceste lucruri au încetinit uh, ritmul. În ceea ce privește angajamentele pe care trebuia să le îndeplinească Mexicul, ultimul angajament Uh, se refera la deschiderea contractării uh, piețelor publice uh, din statele mexicane pentru întreprinderile europene. Trebuia să vedem dacă respectă criteriile pentru a merge mai departe și pentru a prezenta acordul Parlamentului. Vreau să subliniez că acest acord este unul de modernizare care merge mult mai departe decât acordul inițial, care la momentul respectiv în anul 2000 a fost unul foarte ambițios, cel mai ambițios dintre acordurile semnate până atunci. Sperăm că și acesta să fie la fel. Nu doar în ceea ce privește accesul la piață, ci uh, având în vedere eforturile pe care le face Mexic pentru dezvoltare durabilă, pentru respectarea drepturilor lucrătorilor, ei trebuiau să mai uh, semneze ratificarea unei convenții uh, a OIM, uh, Convenția 98, acum a făcut-o și a recunoscut ce 340 de indicații geografice, o chestiune pe care ei nu o folosesc, nu o foloseau în, cu produsele agricole. Și cel mai dificil a fost să uh, discutăm despre Tribunalul Public, uh, Sistemul Jurisdicțional în materie de investiții, ICS. Domnul Matias Jorgensen a evaluat informațiile uh, disponibile pentru Parlamentul European pe pagina web a Comisiei. Din păcate, e vorba de un acord de asociere politică și deocamdată nu avem uh, informații uh, din partea SEAE. Din partea AFET, care este comisia responsabilă, nu uh, ni s-au dat informații în legătură cu anvergura acestui acord. Transparența nu este doar un aspect al politicii UE, dar o chestiune care trebuie să fie prezentă peste tot. Când vorbim despre un acord comercial, care este un uh, pilon dintr-un acord mai mare, care este acordul de asociere politică și de cooperare, trebuie să ținem cont de tot ce înseamnă acest acord, iar în ziua de azi nu uh, putem face acest lucru. Uh, Mulțumesc. Aveți întrebări? Nu? E-commerce, comerțul electronic, Kathleen. Nu sunt eu raportoare, însă domnul Danti uh, era raportor, uh, a plecat din păcate, dar îl vom vedea la grupul de alături. Am să vă spun cum am mers la grupul de monitorizare. Pe 28 ianuarie a avut loc uh, al doilea reuniunea grupul de monitorizare INTE pentru comerțul electronic. Au fost prim, două părți. În prima uh, am avut un briefing cu domnul Kainer, negociatorul principal. Și în a doua parte, uh, Organizația Reprezentantă a Consumatorilor a prezentat uh, um, aspectele negociate. S-a vorbit despre uh, reuniunea din noiembrie, despre reuniunea de la Davos în timpul World Economic Forum și uh, despre discuțiile purtate la alte evenimente. Discuțiile actuale sunt constructive, multe state participă activ, e vorba de 83, printre care multe state în curs de dezvoltare. Este încurajator să vedem că uh, această inițiativă multilaterală, comercială, uh, are uh, mulți actori implicați. Sunt uh, planificate alte runde de negociere și ele sunt esențiale pentru ca procesul să avanseze și pentru a face congre- progrese concrete în legătură cu anumite aspecte acoperite. Mulțumesc foarte mult, așa cum arăta și domnul comisar, s-au făcut unele progrese, dar nu va fi în curând gata niciun acord. Bun, Acum, eh, EPA, IPA pentru Africa de Sud, raportorul nu mai este membru al Parlamentului European. Prima discuție a avut loc în 28 ianuarie. Doamna Cecil Bilieu, șefa de unitate care se ocupă de acordurile de parteneriat cu țările de peste mări și cu teritoriile de peste mări și țările din uh, Caraibe, următoarea rundă de negociere va a avut loc uh, În, uh, la jumătatea lui ianuarie și s-a discutat despre impactul asupra sustenabilității. Um, Statele Unite, tot, pe, tot la jumătatea lui ianuarie au avut loc uh, discuțiile Uh, accentul fiind pus pe deplasarea domnului Hogan în Statele Unite în vederea dezescaladării situației și a găsirii unei, unui teren comun de înțelegere pe marginea unor chestiuni tehnice, după cum a spus chiar domnul comisar mai devreme. Există un grup de monitorizare și pentru Chile, domnul Rafaela se ocupă de acesta. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, prima, prima reuniune a grupului uh, a avut loc în ianuarie 29. Doamna Eva Maria Pereira, șef, uh, de un, șef ajung de unitate pentru unitatea care se ocupă care, de acest uh, subiect la DG Trade, E vorba de modernizarea pilonului comercial al acordului de asociere cu Chile, un pic de elemente de context. Acordul de asociere nu mai funcționa așa cum ne-am fi așteptat din cauza unor provocări politice și economice din regiune. De aceea, după șase runde de negociere, acordul încă nu s-a obținut în ce privește probleme legate de proprietate intelectuală, indicații geografice, sistemul de curs de investiții, materii prime, avem o evaluare general pozitivă cu privire la etapa negocierilor, care totuși au progresat în ciuda unor probleme în Chile. I am optimistic and I think that was also well the general uh, the general feeling uh, that Senzația este că în cursul mandatului uh, nostru vom asista cu foarte mare probabilitate la încheierea unui acord cu Chile, să ținem pumnii, Acest acord ar duce la o îmbunătățire a situației drepturilor omului în Chile și mă bucur în mod deosebit introducerea unor noi uh, capitole privind genul, privind TSD. S-a mai discutat și despre necesitatea de a încerca să se identifice drepturi mai uh, solide ale omului pentru populațiile indigene din Chile. Pe 26 aprilie va exista se va organiza un fel de referendum ca reacție și la protestele din 2019, iar următoarea rundă de negocieri se va desfășura imediat după acest referendum, la sfârșitul aprilie, începutul mai. Cu siguranță va fi un moment interesant, uh, ținând seama de negocierile în curs. Mulțumesc foarte mult. Sunt întrebări? Se pare că nu. Trecem la Japonia, domnul Acini. A, ah, mă scuzați, vă rog. Simple información para eh, añadir que, eh, como presidente... Vreau să adaug, în calitate eh, de președinte a delegației interparlamentare pentru Chile, se prevă... vreau să vă spun că în săptămâna turcoazii, în octombrie, vrem să mergem în Chile. Au fost incidente acolo și nu uh, am putut eh, merge. Guvernul uh, din Chile ne-a cerut să amânăm uh, misiunea din motive de securi securitate. În uh, februarie nu puteam merge în săptămâna turcoaz pentru că acolo, în emisfera sudică, este echivalentul lunii august la noi și Parlamentul este închis. Am cerut o autorizație ex expres pentru a merge în alte zile și vom merge din 4 în 6 martie acolo. Uh, vor merge 9 eurodeputați uh, din uh, diferite grupuri politice și cred că va fi bine ca să putem constata cu ochii noștri cum uh, este situația acolo. Pe 26 februarie începe campania electorală pentru referendumul din 26 aprilie și vom vedea ce se întâmplă acolo. Exciting times. So. Vremuri interesante. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Acini în legătură cu Japonia. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul de monitorizare INTA privind Japonia a făcut o evaluare pozitivă a punerii în aplicare a acordului de parteneriat economic cu Japonia. Exporturile um, Acordul a intrat uh, în vigoare în februarie 2019 și exporturile au crescut cu și cu două cifre pentru unele produse, acordul fiind în avantajul ambelor părți, cu impact pozitiv asupra fluxurilor comerciale, chiar și în această perioadă dificilă pentru creșterea schimburilor comerciale la nivel internațional. Comisia a subliniat faptul că avantajele acestui acord merg mult dincolo de problemele tarifare legate de mărfuri, reducerea barierelor non-comerciale, și achizițiile publice legate de serviciile publice sunt rezultate pozitive care aduc beneficii economiei noastre. De asemenea, s-a subliniat abordarea pozitivă a autorităților japoneze de fiecare dată când este cazul să se abordeze o punerea în aplicare a unei uh, reguli. Degetax Sud a pus accentul ca pe câteva exemple pozitive, printre care uh, normele de, regulile de origine, uh, taxele vamale și cotele tarifare pentru a se garanta utilizarea deplină a acestor avantaje de către europeni. Va exista și o reuniune între ministrul japonez al comerțului și uh, domnul comisar Phil Hogan pentru a se da curs acestei, acestor bune relații comerciale și la nivel politic. În cursul reuniunilor am abordat o problemă legată de impactul asupra IMM-urilor de pe urma ratificării convențiilor Organizației Internaționale a Muncii în ce privește investițiile, în ce privește regulile de muncă, și produsele alimentare relevante în contextul incidentului nuclear de la Fukushima. De asemenea, am vorbit despre grupurile de consultare națională create în baza acordului. Grupul de monitorizare INTA privind Japonia va continua să vă țină la curent cu privire la aplicarea acestui acord și, dacă va fi necesar, vă va ridica în atenție o serie de probleme care ar merita acest lucru. Mulțumesc! Sounds really positive, huh? Yeah. Any questions? It's... Lucrurile arată bine. Thank you very much. Uh... Trecem mai departe. China. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Pe 5 februarie am avut ultima reuniune a grupului de monitorizare privind China, care s-a concentrat pe o serie întreagă de chestiuni, mai întâi de toate am avut o imagine de ansamblu a relațiilor între Uniunea Europeană și China și am vorbit despre agenda pentru 2020, Avem două summituri importante, summitul UE-China, mai întâi summitul din martie, obișnuit să-i spunem așa, cu privire la situația coronavirus și cu privire la măsurile care s-au luat, iar în septembrie vom avea și summitul extraordinar căzduit de Germania ca președinție, în calitatea sa de președinție rotativă a Consiliului. Sigur, există negocieri în curs cu China privind investițiile, nou cadru de cooperare, componente de mediu, cooperare pe marginea acestor componente, deci cele două summituri vor fi ocazii bune de discuții pentru discuții. După cum am putut vedea și în discuția cu domnul comisar Hogan astăzi, în grupul de monitorizare 2, o bună parte a discuțiilor se concentrează pe acordul privind indicațiile geografice, încheiat recent cu China și pe punerea în aplicare efectivă a acestui acord privind indicațiile geografice, respectiv pe impactul acestuia sau pe influența acestuia asupra acordului Statele Unite-China, etapa 1 și pe, asupra altor acorduri privind uh, indicațiile geografice. S-a arătat chiar astăzi de către domnul comisar Hogan că DG Agri și DG Trade sunt destul de convinsă că dispozițiile acordului nostru cu China pe tema indicațiilor geografice se pune în aplicare și că va prevela, prevala în fața uh, acordului dintre China și Statele Unite. Apoi, acordul cuprinzător cu China privind investițiile reprezintă al doilea element de luat în discuție în grupul nostru. Aici sunt lucruri și bune și mai puțin bune. De regulă, uh, Așa se întâmplă. Au avut loc deja două runde de negocieri. Comisia a evaluat implicarea colegilor chinezi uh, ca fiind pozitivă, însă a arătat că Uniunea Europeană avea așteptări mult mai ambițioase decât răspunsul chinezilor la aceste așteptări. Sigur, în materie de investiții, sunt multe subiecte bine cunoscute, condițiile egale, uh, pentru întreprinderile de stat, subvențiile, mediul și așa mai departe, o serie deci întreagă de teme care vor face obiectul discuțiilor aprofundate. Uh, uh, Situația nu se va îmbunătăți, probabil, și Comisia se și pregătește în acest sens în cazul în care epidemia de coronavirus nu se va disipa, s-ar putea ca uh, reuniunea ca summitul din martie cu China să se desfășoare prin videoconferință. E o posibilitate pentru care ne pregătim și, în fine, pentru că n-am putut să prezidez reuniunea care a fost uh, uh, condusă de doamna Piniero în locul meu, aș dori să profit de această ocazie pentru a-i mulțumi foarte mult pentru asta. Mulțumesc foarte mult. Dacă nu sunt întrebări, trecem la ultimul uh, cu Ucraina, doamna Ghiori. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am avut um, sesiunea constitutivă ieri cu participarea reprezentanților Comisiei și SEAE. Aceștia ne-au informat cu privire la ultimele evoluții. Știți cu toții că se vorbește despre punerea în aplicare a noului, noului, noi generații de acorduri de parteneriat și asociere cu țări cu terțe. DCFTA, care este elementul central al acordului de asociere, se aplică de la 1 ianuarie 2016. Comisia salută noul guvern al domnului Zelenski, considerând că cooperarea este acum mai ușoară și mai dinamică. Dar minteri, Comisia a denumit acest nou guvern ca fiind un turboregim și asta pentru că pare mult mai dispus să coopereze și să pună în aplicare angajamentele și compromisurile la care se ajunsese anterior. Datele statistice principale ne arată foarte clar că uh, Există o tendință extrem de pozitivă, fluxurile comerciale nu au fost niciodată atât de intense cum au fost în 2019, volumul exporturilor Uniunii Europene către Ucraina au ajuns la 24,8 miliarde de euro, în volum nivel record, o creștere cu 13% față de 2018, iar importurile noastre de asemenea, sunt la un nivel record de 19,8 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere cu 10% față de anul precedent. DCFT e așadar de roade, chiar dacă procesul încă nu s-a încheiat complet, mai sunt multe de făcut, mai ales în ce privește partea de punere în aplicare și, desigur, în același timp și la nivelul ajustării, pentru că sunt multe axe unde Ucraina mai trebuie să facă ajustări în funcție de evoluția regulilor. Comisia a pus accentul pe principalele domenii în care s-au făcut progrese, în domeniul achizițiilor publice, SPS, VAMI, TSD, toate aceste capitole. Comisia a pus accentul de asemenea și pe unele probleme rămase pendinte, cum ar fi exporturile ucrainene de bunuri. Există un, uh, un litigiu care e în curs de soluționare aici. Mai era o problemă legată de carnea de pui, care însă s-a rezolvat. Uh, Comisia s-a ocupat foarte rapid și am reușit să modificăm problemele, să, să eliminăm problemele, să modificăm acea parte a DCFTA care crease dificultăți. Revizuirea acordului se va desfășura în 2020. Ucraina pare să aibă intenția de a extinde această revizuire. Noi am dorit însă ca ea să rămână în cadrul prevăzut Vom vedea. Atât voiam să vă spun. Mulțumesc. Thanks a lot. Mulțumesc foarte mult. Sunt întrebări? Nu, se pare că nu. Ca atare putem încheia acest punct 13 de pe ordinea de zi și putem trece la punctul 14. Retragerea temporară a tarifelor EBA către Cambodgia. Am abordat pe scurt acest subiect în dialogul structurat cu domnul comisar. Vorbim deci de un act delegat și ne va face o prezentare introductivă Peter Bertz și domnul Hainu Marius va, din partea SAE, care e de față, va interveni de asemenea, precum și ambasadorul Cambogiei, domnul Nompiset. Piset, Bun venit! Peter, ai cuvântul. Thank you very much. I think, um, Commissioner... Mulțumesc foarte mult. Domnul comisar Hogan s-a referit deja la acest subiect. Eu nu o să fac decât să vă dau mai multe detalii în legătură cu acest uh, IPA și procedura de retragere a Cambodgiei din IPA. Așa cum se arată în orientările uh, doamnei președinte a Comisiei von der Leyen, trebuie pusă în aplicare acordurile cu respectarea drepturilor omului și ale drepturilor muncii. Acesta reprezintă, desigur, o piatră unghiulară a politicilor comerciale ale Uniunii, politicii comerciale a Uniunii Europene și în acest context trebuie privit și acordul Everything But Arms cu respectarea obligațiilor ce decur. Cu privire la Cambodgia, după un an de procedură cu dialogul nostru cu autoritățile cambogiene, pe 12 februarie 2020 Comisia a adoptat regulamentul delegat de a retrage temporar și parțial uh, preferințele tarifare ale Uniunii Europene pentru, pentru Cambodgia. Am transmis acest document către Parlamentul European și către Consiliu în aceeași zi și noi am răspuns în aceeași zi uh, cerând uh, un, o notă explicativă. Justificarea este reflectată în încălcarea sistematică de guvernul cambogian a drepturilor omului, a drepturilor civile, drepturilor politice și de faptul că s-au făcut insuficiente progrese în acest domeniu de la demararea procedurii în februarie 2019. Trebuie subliniat însă că, indiferent de decizia care s-ar lua în legătură cu retragerea parțială și temporară, Comisia intenționează să respecte obiectivele stabilite în schema ISP a Uniunii Europene. Și, în fine, în ce privește nerespectarea principiilor drepturilor omului, trebuie respectat principiul instrumentului de dezvoltare din acest domeniu, acesta fiind un exercițiu complex. Înlocuirea cu standardele MSM uh, ale Uniunii Europene, care vizează anumite produse, printre care și zahărul, sumele de retrageri reprezintă cam o cincime, un miliard de euro din exporturile către Uniunea Europeană ale Cambogiei, Vorbim de un instrument care vine în sprijinul economiilor viabile din uh, țările, dintre țările terțe, menit să îmbunătățească prezența sau să permită intrarea în lanțul valoric internațional, motiv pentru care Comisia dorește să continue să sprijine dezvoltarea economică a Cambodgiei, precum și diversificarea exporturilor acestei țări. Qatar aproape 80% din exporturi, inclusiv toate acelea care Eh, provin din eh, industria emergentă din Cambodgia, industria textilă, industria încălțăminte și așa mai departe, vor continua să aibă acces către piața Uniunii Europene. O altă opțiune ar fi fost eliminarea completă a eh, preferințelor GSP sau GSP+, Plus, așa cum s-a întâmplat cu Belarus, Myanmar și Sri Lanka. Comisia să consideră că retragerea parțială reflectă mai bine obiectivul nostru dublu, să-i susținem pe oameni, din, pe cetățenii țărilor beneficiale și în același timp să continuăm dialogul cu țările pentru a aborda problema încălcărilor drepturilor omului și a drepturilor muncii. Acordul EBA, aranjamentul EBA, a fost inclusiv pentru a susține un uh, uh, pentru a, pentru a reflecta uh, situația din Cambodgia din ultimii ani, care și-a dublat uh, în ultimii cinci ani exporturile față de ce se întâmpla anterior. Avem deci un uh, regulament uh, adoptat la nivelul Comisiei în februarie anul curent și Parlamentul și Consiliul au patru luni la dispoziție pentru a reacționa la acest de regulament delegat în cazul în care nu se vor opune atunci măsura va intra în vigoare pe data de 12 august 2020. Indiferent de decizia de retragere, Uniunea Europeană își va continua angajamentul sporit cu guvernul Cambodgiei, monitorizând îndeaproape situația, inclusiv situația drepturilor civile și politice, a drepturilor muncii și a drepturilor de la locuință. Ne bucură să constatăm că Cambodgia a avut o primă reacție la decizia noastră, spunând că rămâne, citez, rămâne de plin angajată să-și îmbunătățească în continuare relațiile cu Uniunea Europeană în baza spiritului respectului reciproc și al intereselor reciproce. The next opportunity to engage uh, with Cambodia will the EU avem un comitet comun UE-Cambodgia care se va întâlni în martie 2020 Până la urmă, responsabilitatea pentru a recâștiga acces la piață și pentru a se bucura de sprijin pentru dezvoltarea economică a acestei țări, această responsabilitate îi revine Cambodgiei. Noi vrem ca autoritățile să respecte obligațiile asumate și să respecte drepturile, și ă, drepturile consfințite în convențiile pentru drepturile omului și drepturile muncii. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! The Vă mulțumesc, domnule președinte. SAE continuă să aibă preocupări grave cu privire la drepturile civile și politice în Cambodgia. În ultimii trei ani am putut să constatăm că s-a deteriorat respectul pentru democrație, s-a înrăutățit situația drepturilor omului, opoziția politică, media, societatea civilă, toate au fost îngrădite. Cum apare și în regulamentul cu privire la retragerea parțial a preferințelor, Cambodgia a avut acțiuni represive împotriva principalului partid de opoziție, Partidul de uh, Salvare Națională, CNAP. Participarea politică a fost încrescută, a fost îngrădită și drepturile electorale în țară. Acțiunile includ și arestarea lui Kem Soka, dizolvarea partidului de opoziție și de asemenea amendamente aduse legislației privind partidele politice. Schimbările au fost puține de când a fost lansată procedura de retragere în, de- în decembrie 2019. Climatul politic din Cambodgia rămâne în continuare îngrijorător. Principalul partid de opoziție, CNAP, e în continuare interzis. Sprijin, cei care sprijină partidul sunt de asemenea supriți. Partidul la, pupe, la putere a reușit să-și consolideze dominanța asupra instituțiilor stat statului. Curtea a hotărât dizolvarea acestui partid de opoziție, așa că în Cambodgia există un singur partid politic și nu există opoziție. Toți Consilierii care existau din partidul interzis au fost înlăturați din funcție și înlocuiți cu cei din partidul la putere. Liderul opoziției, Kem Soka, procesul acestuia a început în 2020. Uh, în noiembrie 2019 acesta a fost eliberat din arestul la domiciliu, însă cazul său nu este încă închis, și nu poate să călătorească în străinătate și nu poate să participe la niciun fel de activități politice. Josep Borel, înaltul reprezentant, s-a întâlnit cu ministrul de externe cambogian în Madrid în 2019, în timp ce exista reuniunea ASEAN pentru miniștrii de externe. Cu această ocazie a repetat faptul că Cambodgia ar trebui să ia acțiuni pentru a avea din nou o opoziție democratică. Stimați membri ai Parlamentului European, permiteți-mi să vă asigur că în lunile următoare noi vom continua să dialogăm cu guvernul cambogian, vom continua acțiunile și vom repeta că e nevoie ca în Cambodgia să existe un proces democratic de reconciliere națională printr-un adevărat dialog și care să includă pe toată lumea. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul raportorilor și raportorilor din umbră, doamna Hautala. Mulțumesc, îi mulțumesc Comisiei și mulțumesc SAE. Am putut să urmărim ceea ce s-a întâmplat până s-a ajuns la decizia luată de Comisie. Cred că raționamentul e unul solid, rezultatul e unul corect. Dacă ținem cont de dublul obiectiv pe care și l-a propus Comisia. Această suspendare selectivă și temporară e alegerea potrivită și nu cred că ar trebui să ne opunem actului delegat. Bineînțeles, noi sperăm că guvernul cambogian ar putea să mai țină cont și de faptul că data intrării în vigoare actului delegat e abia data de 12 august Iată că mai avem câteva luni la dispoziție pentru a convinge guvernul că ar fi în interesul tuturor să nu existe acest act delegat. Am câteva întrebări. S-ar putea să existe niște schimbări la nivel regional comercial. Comisia a ținut cont de faptul, la două lucruri mă gândesc acum, Vietnamul, mai ales acum cu acordul de liber schimb, e cu brațele deschise, poate primi produse din Cambodgia. Și apoi s-a ținut cont de faptul că țara ar putea să își, își crească legăturile cu China. Drepturile asupra terenurilor au jucat și acestea un rol proprietatea terenurilor, pentru că în Uniunea Europeană au existat preocupări și în Parlament cu așa numitul black sugar, zahărul negrul. Și știm că au existat probleme pentru populațiile locale din cauza exportului de zahăr. Iată întrebările mele. Aș dori să îi mulțumesc Comisiei pentru munca făcută și decizia luată și cred că vom auzi curând ce va face Comisia și cu un alt stat din regiune, și anume Myanmarul. Mulțumim, domnul Kelly! Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, e neferit nefericit faptul că s-a, luat un, s-a făcut un asemenea pas. Domnul Hogan ne-a vorbit, am auzit motivele domnului Borel, sunt de acord cu decizia luată. Cred că e o acțiune necesară care a trebuit să fie întreprinsă. Important aici e să se respecte drepturile omului. E un lucru care nu e negociabil pentru Uniunea Europeană. Ca acest pas să fie reversibil, e nevoie de schimbări clare în Cambodgia cu încălcările drepturilor omului participarea partidelor politice, libertatea de expresie, de asociere, drepturile asupra terenurilor, toate acestea au de suferit și ne arată foarte bine situația de acolo, care nu e o situație acceptabilă. Autoritățile cambogiene au avut șansa să schimbe lucrurile. Uh, au avut toate șansele posibile. Comisia trebuie să continue să supravegheze situația din Cambodgia. Sper că această acțiune va duce la adevărate schimbări în țară. UE e destinația cea mai mare de export a Cambodgiei. Sectoare cum ar fi cel textil, cel al fructelor, au fost tulburate acum și sperăm că vor exista schimbări. Sperăm că acțiunile întreprinse vor arăta cât de importante sunt politicile comerciale ale UE și pot reprezenta un instrument de acțiune în alte state. Există linii roșii care nu trebuie să fie încălcate. În discuția noastră nu trebuie să îi pierdem din vedere pe cei mai afectați de aici. Astfel de situații sunt deosebit de sensibile. Accesul pe piață aici în Uniunea Europeană poate să facă diferența pentru o persoană în Cambodgia, dacă are un loc de muncă sau nu are un loc de muncă. De aceea salut munca făcută de comisie, și sper că vor exista schimbări pe partea cambogiană. Această opțiune, această opțiune atât de severă a trebuit să fie făcută și poate e utilă și în alte state unde trebuie să intervenim atunci când sunt încălcate drepturile omului. Mulțumim, doamna Van Brent, din partea SD. Foarte pe scurt, grupul nostru sprijină linia comisia raportorului să nu ne opunem acestui act delegat. Două motive importante. Bineînțeles, situația din Cambodgia, dacă nu am face așa, atunci am pune uh, sub semnul întrebării credibilitatea acordului privind parteneriatele de investiție. Iată, sprijin din partea grupului nostru politic, cum au spus și alții acum, e momentul. Îi avem aici pe reprezentanții Cambogii, le avem pe ambasadorul cambogian. Veți putea vedea că există acest sprijin pentru ceea ce face Comisia, dar nu suntem entuziasmați sunt foarte mulți oameni care lucrează în industria textilă, de încălțăminte. E important, noi vrem să le îmbunătățim viețile, nu să le înrăutățim. Așa că vă rugăm, transmiteți acasă acest mesaj să se schimbe situația politică în Cambodgia, ca până la urmă să nu decidem să facem asta. Mulțumesc, domnule președinte, din partea Renew. Îmi cer scuze din partea colegii mele care nu poate să fie prezentă astăzi, dar care se ocupă de acest dosar pentru Renew. Îi mulțumesc Comisiei și mulțumesc SAE pentru acțiunile făcute. Voi citi mesajul colegii mele. Îi mulțumim Comisiei pentru analiza făcută. Suntem de acord cu aceasta și suntem de acord cu retragerea a preferințelor tarifare. E o acțiune care trebuia făcută într-o asemenea situație. Încălcarea repetată a drepturilor omului, mai ales drepturile la participare la viața politică, libertatea de expresie, de adunare, de asociere. În regimul cambogian nu ne-au dat de ales. Regimul, totul cu excepția armelor și GSP-ul, reprezintă un contract cu țările în curs de dezvoltare, unde există aceste periferi preferințe tarifare, dar partenerii trebuie să respecte dispozițiile pentru drepturile omului și drepturile munci, muncii. Cambodgia nu și-a respectat aici aceste angajamente. E o soluție ultimă la care am apelat, dar credem că pentru Cambodgia s-a ajuns la capătul drumului trebuie să ne fie respectate valorile și nu vom închide ochii atunci când drepturile omului nu sunt respectate. Cu titlu personal și eu sunt de acord cu cele spuse de colega mea și sunt de acord cu intervențiile colegilor mei de astăzi. Uniunea Europeană trebuie să fie fermă când vorbim de drepturile omului. Această poziție trebuie să fie o pârghie pentru a, pentru a ajunge la o ameliorare a situației. Mulțumim, domnul Lacini. Grazie. Volevo sottolineare ancora l'aspetto Mulțumesc! Voiam să mai subliniez uh, un aspect legat de orez, deși am primit deja un răspuns și, de asemenea, voiam să mă refer și la drepturile omului. Nu voiam să fac neapărat niște comparații și să revin asupra discursului, dar am senzația că aplicăm uh, măsuri diferite. În ceea ce privește drepturile omului, da, Pare, pare că nu se pune accentul suficient de mult. Și m-aș întreba de ce vorbim, de ce se aplică două măsuri diferite, de ce se aplică măsuri diferite în ce privește raporturile comerciale. Lot, and now I give the floor. Mulțumim foarte mult. Îi dau cuvântul acum domnului ambasador. Trei minute, domnule ambasador, vă rog. Vă mulțumesc domnule președinte. În primul rând, vreau să vă mulțumesc că mi oferiți această ocazie de a mă afla astăzi aici. Aș dori să îi mulțumesc și domnului Petersberg de la DG Trade și reprezentanților Serviciului European de Acțiune Externă. Le mulțumesc pentru informațiile date și le mulțumesc și membrilor Comisiei INTA pentru că tratează subiectul. Încă de la începutul anului, de fapt, fosta procedură pentru Cambodgia Știți că exista o cooperare bună între Uniunea Europeană și Cambodgia, astfel încât puteam să ne adresăm preocupărilor Comisiei Europene, printre care preocupările legate de drepturile omului, drepturile muncii și apoi și ce se întâmplă cu societatea civilă. În Cambodgia am făcut foarte multe lucruri pentru a îmbunătăți situația Comisia și Consiliul au recunoscut ceea ce am făcut până acum. În februarie, în acest an, în 2020, Comisia Europeană a decis să utilizeze această retragere parțială, temporală pentru Cambodgia. Guvernul cambogian regretă acest fapt. numiți o încălcare sistematică a, încălcă, a drepturilor omului. Există aici neclarități cu privire la ceea ce se întâmplă de fapt în țara noastră. Comisia recunoaște progresele făcute de Cambogia în multe domenii, pe cele patru preocupări exprimate, însă Comisia nu recunoaște și faptul că Cambodgia e un stat suveran și independent. Noi considerăm că totul e motivat politic și că se aplică un dublu standard pentru practicile și preferințele pe care le are Uniunea Europeană și cu alte națiuni. Domnule președinte, din procedura oficială din februarie anul trecut, prin aceasta noi colaborăm cu Comisia Europeană și la nivel tehnic și la nivel politic. S-a progresat astfel. Am răspuns la preocupările comisiei și v-am trimis toate, am trimis toate răspunsurile noastre comisiei și cele mai recente, în decembrie 2019, v-am transmis explicații foarte clare din partea guvernului nostru. Ce am făcut între timp? Pe timpul acestui dialog am făcut multe lucruri pentru a elimina preocupările. În afară de procesele judiciare, am încercat să facem tot ceea ce se putea face, dar am evitat acțiunile care ar fi putut duce la pericole. Liberalizarea media, libertatea media și aici am făcut multe lucruri recunoscut de comisie. Aici există un progres tangibil făcut. și vom rezolva și ce a mai rămas de rezolvat. Domnule președinte, tot ceea ce am făcut până acum, fără să aducem atingere suveranității noștri, am făcut și în bună credință cu acest proces al dialogului cu echipa din partea comisiei. Avem recomandările lor și am reușit să facem reforme dificile. Regretăm această decizie luată de Comisia Europeană la 12 februarie 2020 nu s-a ținut cont de eforturile noastre. Cu toate că există această decizie a Comisiei, Cambodgia dorește să continue dialogul cu Comisia Europeană și dorește să-și consolideze relațiile cu Uniunea Europeană în spiritul respectului reciproc și intereselor comune și dorim să rămânem o democrație stimați membri ai Comisiei INTA, membri ai Parlamentului European, sperăm că vă veți aloca timp, că veți veni să vizitați Cambodgia și veți vedea cum arată situația pe teren. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, domnule ambasador. Peter. Mulțumesc, le mulțumesc tuturor membrilor pentru sprijinul exprimat. Mi s-au pus câteva întrebări. În primul rând, în legătură cu Vietnamul, în această instituție s-a aprobat de curând un acord de liber schimb și unul pentru protecția investițiilor cu Vietnamul. Discuțiile au fost îndelungate, negocierile au fost îndelungate și la nivel intern, dar și cu Vietnamul în aceeași zi, a fost o coincidență, s-a adoptat și în comisie acest uh, acord pentru retragerea preferin, tari, pre, preferințelor tarifare cu Cambodgia. Instrumentele sunt diferite. Noi ne dorim să ne asigurăm că sunt respectate drepturile muncii și omului cu cele două instrumente diferite. GSP-ul este un instrument prin care se oferă preferințe tarifare în anumite condiții și apoi mai există cealaltă variantă care apare și pentru dreptul omului, care apare și în acordurile de parteneriat. Iar în acordurile de liber schimb avem dimensiunea drepturilor muncii. Avem toate aceste instrumente pe care le utilizăm pentru a promova drepturile omului, drepturile muncii, dar trebuie să fie analizată situația de la țară la țară. Am putut să vedem că există bunăvoință și există disponibilitate din partea vietnamezilor, însă în Cambodgia situația s-a înrăutățit. acordul de liber schimb cu Vietnamul. Cum să reacționăm acum și la retragerea preferințelor? În mediul de afaceri există acest interval de un an, acum se fac comenzile, sunt multe companii care ni s-au adresat, ne-au spus ce fel de preocupări au, au nevoie în primul rând de claritate, să știe ce se va întâmpla în momentul în care își depun comenzile în momentul în care iau o decizie, dacă vor să plaseze o comandă într-un țar cu pre, într-o țară fă, în care există preferințe bilaterale sau nu există. Pentru China, Cambodgia va decide cât se apropie de China, cât de mult se mai apropie de China. Jumătate din exporturile cambogiene vin în Uniunea Europeană. Suntem un partener comercial mare. Sperăm că situația se va îmbunătăți, astfel încât să avem din nou toate beneficiile. Cât despre acapararea terenurilor, Vedeți și în documentul nostru am văzut că s-au făcut progrese cu disputele acestea, mai ales în ceea ce privește elc În sectorul zahărului, de când a fost lansată această procedură de retragere temporară, am văzut că există anumite puncte minus în diferitele dispoziții privind titlurile, nu există o revizuire așa cum trebuie. E și o moștenire a regimului Cmerilor Roșii, unde titlurile pentru pământ nu au dispărut. Nu sunt lucruri care pot fi făcute repede, dar vom pune presiune asupra guvernului cambogian. Și vă mulțumesc pentru sprijin. Mulțumim foarte mult, domnul Marius, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Comisia a răspuns la toate întrebările, deci uh, nu mă mai pronunț. Aceasta chiar că este o surpriză, de obicei este invers. Mulțumesc, am încheiat astfel uh, punctul 14. Luăm o foarte scurtă pauză, doar un minut, pentru că următorul punct de pe ordinea de zi se petrece cu ușile închise. Așa că aceia care nu au uh, dreptul să participe la reuniunea cu ușile închise sunt rugați să părăsească sala în liniște.